Uh, colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, să reluăm lucrările noastre, vă rog frumos. Avem punctul 22 de pe ordinea de zi. E vorba de perspectiva Turciei privind acordurile de liber schimb în cadrul Uniunii Vamale dintre Turcia și Uniunea Europeană, cu un accent deosebit pe parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții, TTIP. Invitatul nostru este domnul Murat Iapici, directorul general pentru afaceri UE. Vă rog frumos să fiți atenți. Secretariatul, vă rog frumos. Deci, domnul Iapici, după cum vă spuneam, este directorul general. Președintele se întrerupe. Mie nu-mi place când lumea stă în picioare și poartă discuții în particular. Vă rog frumos. Reiau. Domnul Iapici, directorul general pentru afaceri UE, minist uh, la Ministerul Economiei Turciei. Bun venit, domnule Iapici, la Comisia INTA. Ne veți uh, prezenta percepția Turciei în ceea ce privește o Uniune vamală, Relație între UE și Turcia, cu un accent pe negocierile pe acordul de liber schimb cu această țară, cu Turcia. Uniunea Vamală impune libera circulație de bunuri între Uniunea Europeană și Turcia, inclusiv bunuri puse în circulație după importarea din terțe state. Asta presupune un acord de liber schimb. Prin urmare, toate acordurile de liber schimb vor avea un impact asupra Turciei. Interesul Turciei este acela ca Turcia să aibă același acces la uh, terțele state cu care negociem noi, fie prin negocieri directe cu Turcia, um, fie altfel. Asta impune relații cu SUA și alte state. Eu mă gândesc că această comisie va putea să ofere sprijin Turciei în încercarea de a negocia cu SUA. Bineînțeles că nu putem să obligăm SUA să negocieze cu Turcia, dar ne vom strădui să îi convingem pe partenerii noștri transatlantici să negocieze așadar cu Turcia. Haideți așadar să începem această discuție și îi dăm cuvântul mai întâi invitatului nostru, după care vom asculta o intervenție a comisiei și apoi vom deschide dezbaterea cu ceilalți membri. Domnule Iapici, bun venit încă o dată. Vă dau cuvântul, 15 minute. Ba nu, chiar 20 de minute. Ca să avem suficient timp pentru dezbatere după aceea. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, membri ai Comisiei INTA. Vreau să îmi exprim uh, aprecierea față de această comisie pentru faptul că ne oferă posibilitatea de a discuta despre acordul de liber schimb și Uniunea Vamală. Am ocazia să exprim, să-mi exprim aprecierea față de serviciile comisiei, mai ales în ceea ce privește extinderea și lucrările cu DigiTrade pe tot pachetul de negocieri. Deci toată lumea se străduiește să ne ajute, dar există probleme de natură sistemică, mai ales uh, cu privire la TTIP. Prin urmare, sprijinul Uniunii Europene este esențial pentru rezolvarea problemelor sistemice. Prezentarea mea are 5 puncte esențiale, 27 de slide-uri. În primul rând, câteva chestiuni de fond și apoi uh, vom uh, zăbovi asupra unor soluții potențiale, în așa fel încât dumneavoastră să fiți uh, la zi cu privire la starea lucrurilor și noi vom vom cere sprijinul pentru a găsi soluții. Încep cu relațiile de asociere cu Turcia ar fi rău să vedem care este istoria acestor relații. Turcia a cerut aderarea la uh, Uniunea Europeană. Acordul de asociere este foarte important pentru că impune o integrare economică prin Uniunea Vamală în vederea aderării. În acest context, în 1996, Uniunea Vamală a fost un pas interimar către aderare. Negocierile au început în 2005, dar aproape că au stagnat. Uniunea Vamală este foarte importantă. Drepturile și obligațiile sunt uh, partajate. Turcia, practic, este încadrată în Uniunea Vamală a Uniunii Europene și participă la politica comună comercială a Uniunii Europene. Pentru asta, Turcia trebuie să implementeze un achi tehnic, un cod uh, vamal, ajutor de stat, drepturi de proprietate intelectuală și așa mai departe. Uniunea europeană ne-a oferit acest pas interimar, așadar, către aderare. Această structură are consecințe directe în Turcia pentru că, practic, ă, alinează politicile la cele comunitare. Statele membre ale Uniunii Europene au dreptul de a își formula ă, politicile și noi am cedat uh, un, acest drept pentru că nu avem niciun cuvânt de spus în aparatul decizional. Până în 2006, aproape că a existat un moratoriu în ceea ce privește acordurile de liber schimb de partea europeană, dar mai târziu Uniunea Europeană a început să se axeze pe acordurile bilaterale, cu runda de la Doha și cu strategia globală europeană de fapt, cu această strategie nu e nicio problemă, pentru că e și normal ca Uniunea Europeană să caute relații comerciale mai bune și să aibă acces la diferite piețe din mai multe state. Și, de fapt, asta caută și Turcia. Dar ce a fost greșit cu această strategie? Nu s-a făcut trimiterea la Uniunea Vamală în documentul de strategie. Chit că au existat, se știau deja care sunt neajunsurile, pentru că aveam experiența cu Corea de Sud, uh, acordul fiind semnat în anul 2000, prin anii 2000. În 2005 a fost semnat un acord similar cu Algeria, iar experiența negativă a fost uh, direct resimțită și de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a vrut mai târziu mai multe acorduri de liber schimb, cumva însă ignorând Uniunea Vamală. Sunt mai multe motive. Uniunea Vamală a fost creată în urmă cu 17 ani, procesul de aderare nu fusese explicat îndeajuns, iar acordurile de liber schimb veneau ca o alternativă. Uniunea Europeană trebuie să determine care sunt partenerii, care sunt concesiile și să, începe, să înceapă negocierile, după care Turcia trebuie să înceapă să convingă celelalte țări, dar nu este ușor, pentru că Tur- se știe, Turcia nu are nicio opțiune să părăsească negocierile. Discutăm despre uh, parametrii legali și economici. Discutăm despre faptul că toată lumea a semnat, uh, uh, este parte a OMC, semnând acordul din 94. După cum știm, principalele părți din GATT, din comerțul cu servicii, trebuie avut în vedere aici. Utilizarea taxelor vamale trebuie uh, stabilită prin articolul 24 din uh, GATT, Codul pentru Comerțul cu Servicii. Acest acord permite o delegare cu condiția ca uh, membrii și plenerii să aplice aceleași taxe vamale. Dar problema este că Turcia, în relație sale cu UE, nu se încadrează aici, prin prisma acordurilor de liber schimb. Se pare că Turcia și Uniunea Europeană s-au uh, îndepărtat puțin de principiile uh, de la OMC în relațiile lor din cauza faptului că imaginea oferită de acordurile liber schimb diferă de cea oferită de normele internaționale. Ne dorim acum să avem o funcționare deplină a Uniunii Vamale. And let's see the economic motives why, uh... Care sunt motivele economice pentru care se semnează acorduri de liber schimb? E clar că acestea sunt instrumente esențiale mm, din punct de vedere politic și comercial. Le aveți în slide. E vorba de resurse generice pentru fiecare stat, așa cum se întâmplă. Vedeți care este partea plină a paharului aici. Există 18 acorduri de liber schimb cu țările învecinate în vigoare. Sus, vedeți uh, uh, care sunt cele care există deja, uh, apoi negocierile în derulare și apoi încercările, tentativele de a începe niște negocieri de partea Turciei în paralel cu Uniunea Europeană. Turcia are acces la 3,5 trilioane de dolari și 1,2 trilioane uh, potențial de import. Deci e de bun simț. Turcia a semnat uh, acordul de liber schimb cu mai multe țări, dar există diferențe uh, care apar între intrarea în vigoare în Uniunea Europeană și Turcia. Pe acest slide, de exemplu, vedeți că în unele situații uh, Uh, diferența de timp este de mai bine de 10 ani. Limita nu este doar, de, uh, diferența nu este ca timp, ci și ca acces la acordul de liber schimb. În stânga vedeți partenerii Uniunii Europene cu care Turcia n-a putut începe negocierile. Mexic, Africa de Sud, Algeria au fost uh, cazurile cele mai cunoscute Mexic a semnat în 2000 acordul cu Uniunea Europeană, la fel și Africa de Sud, iar Argelia în 2005. Celelalte cazuri sunt mai recente. Deci, Turcia cunoștea, cunoaște această problemă foarte bine. De cealaltă parte, vedeți care sunt acordurile de liber schimb uh, cu care Uniunea Europeană e într-un stadiu avansat al negocierilor sau cu care de-abia le-a început. Cu excepția Malaeziei, și noi am putea începe negocierile cu acele state. În top se află SUA, cea mai mare economie, și apoi Japonia, India, Canada. Vreau de asemenea să subliniez că anumite țări profită de această situație și oferă condiționalități față de începerea negocierilor, mai ales când e vorba de acele țări cu care interesul de a avea un acord de liber schimb uh, e mare. Situația este așa, de tipul unei ținte în mișcare. De fiecare dată uh, negociem și Turcia um, trebuie să mm, facă în așa fel încât dezavantajele să fie mai mici. Există însă competiție neloială în ceea ce privește Uniunea Vamală și există și problema de trade deflection. Ne bucurăm faptul că Parlamentul European recunoaște care sunt problemele Turciei în acordurile de liber schimb și semnarea și negocierea acestora. Problema este că Uh, mai există și uh, în, plan, în planul de acțiune din 2008 clauza turcească, ținând cont de sensibilitățile uh, legate de această țară. Și iată exemple din trecut cu privire la clauza turcească. Când spunem clauza turcească, e fie o declarație comună sau o prevedere inclusă în acordurile de liber schimb ale Uniunii Europene cu terțele state, Exemple importante sunt în acordul de liber schimb UE-Algeria din 2005. În declarația comună, Uniunea Europeană invită Algeria să negocieze un ALS cu Turcia. Algeria ia notă de acest lucru, da, și uh, se angajează să țină cont de acest subiect când va fi momentul potrivit. Dar E clar, și știm asta, Algeria n-are niciun interes să-și respecte angajamentul. Mai sunt și alte exemple. În 2008, Catherine Ashton a făcut o propunere. A propus o altă clauză turcească, invitând alte state să înceapă negocierile. discutând despre acest subiect, identificând problema ca atare, a sosit momentul să ne axăm pe soluții, în loc să tot zăbovim asupra neajunsurilor. Din momentul, din, din start, vă spun că există o problemă la nivelul Uniunii Vamale și părțile caută diferite maniere de a rezolva problema. Avem uh, Uh, toate documentele aferente. Uh, la serviciile comisiei problema e recunoscută ca atare, dar se pune uh, întrebarea care este și soluția. De fapt, e simplu. Suntem în Uniunea Vamală, există două părți, Uniunea Europeană și Turcia. Acestea sunt datele problemei. Există doar trei opțiuni Ori se negociază în calitate de Uniune Vamală, deci împreună, cealaltă opțiune ar fi o parte să negocieze sau ambele părți să negocieze în paralel. Dar trebuie să se ofere un proces în urma căruia toate părțile să se bucure de un uh, acord de liber schimb, fără a înfrâna Uh, funcționarea Uniunii Vamale. Vă ofer mai multe detalii acum cu privire la prima opțiune. And uh, in the first option, Turkey and EU conducted... În uh, prima opțiune, Turcia și Uniunea Europeană conduc negocieri împreună. În acest sens, um, Uh, Turcia și Uniunea Europeană se consultă asupra partenerilor, asupra calendarului negocierilor și asupra acoperirii acordului. Acesta ar fi un uh, caz ideal, uh, am spune, pentru părțile din Uniunea Vamală. Însă, având în vedere uh, dimensiunea Turciei, o astfel de opțiune nu ar fi uh, preferabilă pentru Uniunea Europeană. Cea de-a doua opțiune, în care Comisia negociază în numele uh, Uniunii Europene și în numele Turciei ca Uniune Vamală. Aici, această uh, opțiune poate fi implementată numai dacă cele două sisteme ju, ju, uh, legale, juridice din cele două țări permit acest lucru. Și de aceea, cei doi parteneri trebuie să iau o decizie pentru a crea temeiul juridic. acest caz este posibil numai dacă se ia această decizie de la situație la situație. Consiliul de asociere poate decide dacă dorește să își predea uh, comisiei uh, mandatul de a negocia în numele său. Și iarăși, cele două sisteme juridice sunt cele care trebuie să ia această decizie. Pare a fi o soluție mai practică care nu lasă posibilitatea niciunui fel de divergențe la sfârșitul procesului, pentru că cele două părți uh, delegă comisiei atribuția de a negocia. Și atunci comisia negociază pentru 28 de state. A treia opțiune care a intrat în discuție la un anumit nivel, pentru că Uniunea Europeană a cerut o clauză turcească reîntărită. În, întărită. Această clauză invită partenerii la acordul de liber schimb să negocieze și să încheie acordul de liber schimb paralele cu Turcia, uh, cât mai aproape de momentul în care Uniunea Europeană face uh, acest lucru. În același timp, uh, oferă produselor uh, turcești circulație liberă din Uniunea Europeană către țările partenere în temeiul acordului de liber schimb, în temeiul reciprocității. Deci aici există o, un echilibru al situației bunurilor în statele respective. Să luăm exemplul Turcia, uh, acordului de liber schimb Turcia-Algeria. O astfel de acțiune așadar are un caracter bilateral și este mai eficientă. Această opțiune va fi uh, aplicată până când părțile implicate ajung să încheie acordul de liber schimb, însă constituie o încălcare a reglementărilor OMC. Această clauză așadar există, însă în anumite situații țările terțe se pot angaja că vor negocia cu Turcia, dar până la urmă să nu îi ofere posibilitatea de a beneficia din, delibera circulație a bunurilor. Ca urmare, printr-o clauză întărită, această situație ar putea fi evitată și țările terțe respective sunt încurajate mult mai puternic să ofere această, aceste, această liberă circulație bunurilor provenite din Turcia. Aici aveți uh, declarația comună și prevederea care privește Turcia. această clauză întărită care a fost prezentată serviciilor comisiei. Și aceasta ar putea fi o soluție practică a problemei. Și acum, în încheiere, voi vorbi despre TTIP. În cadrul Uniunii Vamale, Turcia va beneficia direct și uh, indirect de acest TTIP. În al doilea rând, Uniunea Europeană este cea mai mare economie și cel mai mare furnizor din lume pentru Turcia. Deci, pe de o parte avem necesitatea Uniunii Vamale și pe de altă parte Turcia are așteptări foarte mari de la un astfel de uh, acord de liber schimb cu uh, Statele Unite. Uh, Turcia face parte din lanțul uh, valoric și de asemenea face parte și din această Uniune Vamală. Turcia a ridicat această problemă a acordului de liber schimb cu Statele Unite la cel mai înalt nivel. A avut loc o discuție la Washington, s-a creat un uh, comitet. Și acum Turcia solicită sprijinul Uniunii Europene în acest domeniu. În uh, cadrul vizitei sale la Washington, Herman Van Rompuy a, a mm, uh, spus că Uniunea Europeană va face tot ce este posibil pentru a implica Turcia în procesul de negociere TTIP. Luna viitoare, UE și SUA se vor întâlni pentru a treia rundă de negocieri și dacă Uniunea Europeană dorește să sprijine Turcia, cea mai bună idee ar fi să mm, înainteze clauza uh, turcească, the Turkey Clause, într-un stadiu cât mai timpuriu al negocierilor. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să discute această problemă și să încurajeze mai mult Comisia să concretizeze soluția. Vă spuneam că am discutat deja toată această problemă cu serviciile comisiei și discutăm deja de 10 ani, dar nu putem afirma că am înregistrat un succes complet. Știm că la nivel uh, tehnic, operațional, fac tot ce este posibil pentru a avea o contribuție bună, însă trebuie să fie încurajați mai mult pentru a face progrese. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări și uh, contribuții. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da mm, cuvântul membrilor, o să-l ascultăm pe negociatorul șef din partea Uniunii Europene pentru TTIP, Ignacio Garcia. aveți cuvântul. Care este viziunea Comisiei aici? Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult uh, că sunt uh, astăzi în fața dumneavoastră și vorbim despre un subiect foarte important. Am uh, ascultat cu mare atenție prezentarea bunului meu prieten, domnul Iapici. Sunt responsabil nu numai de TTIP, dar și de relațiile comerciale cu Turcia Uh, în uh, proces în care încercăm să vedem cum putem uh, avansa având în vedere implicațiile Uniunii Vamale în cadrul politicii noastre de liber schimb. Câteva observații. Deși există probleme, este important să recunoaștem că Turcia a reușit să dezvolte o rețea largă de acorduri de liber schimb și asta parțial datorită Uniunii Vamale, cu țări din vecinătate, cu țări din Asia, ca uh, Corea de Sud, cu țări din America uh, Latină, cum este Chile și știu că se vor alătura și Columbia și Peru. Ca urmare, această Uniune Vamală Turcia Uniunea Europeană a contribuit la procesul de integrare a Turciei în uh, Uh, lanțurile mm, valorice globale. Recunoaștem că există o problemă, o problemă mai largă a celor țări care refuză în mod sistematic să negocieze acorduri de liber schimb cu Turcia deși au încheiat un astfel de acord cu noi, cu Uniunea Europeană. Înțelegem pe deplin această problemă și uh, o ridicăm continuu în fața acestor parteneri și mm, încercăm să găsim împreună cu Turcia și cu țările terțe soluții la aceste cazuri uh, de state care refuză în mod sistematic să negocieze acorduri de liber schimb cu Turcia. Însă este clar că ceea ce contează cel mai mult acum este să privim spre viitor. Suntem gata să ne angajăm în um, noi etape ale negocierilor pentru acordurile de liber schimb cu Statele Unite și Japonia și să um, ne asigurăm că implica- și suntem convinși că implicațiile acestor noi acorduri pe care le negociază Uniunea Europeană asupra Turciei vor fi foarte importante. Uh, Trebuie să arătăm foarte clar acestor uh, țări sprijinul nostru mm, necondiționat față de lansarea unor negocieri paralele pentru un acord de liber schimb cu Turcia și între Turcia și țările respective. Spunem același lucru și partenerilor noștri americani. Uh, și ne bucurăm să vedem că în urma vizitei primului ministru Erdogan, americanii au decis să mm, creeze un grup de lucru comun cu Turcia și la sigur pe domnul Iapici că vom reaminti continuu Statelor Unite de ce este atât de important și de ce trebuie să continue negocierile cu Turcia. Avem responsabilitatea de a informa regulat Turcia despre progresul negocierilor cu Statele Unite și în acest sens am stabilit mecanismele necesare pentru a avea interacțiuni bune cu Turcia pe această temă. În același timp trebuie să fiu foarte clar pe un aspect. Statele Unite nu vor accepta să negocieze cu Turcia un acord de liber schimb uh, parțial care să se refere numai la partea industrială. Este clar că Statele Unite doresc să negocieze numai un acord cumprinzător care să includă și aspecte pe care Turcia încă nu le-a inclus în propriile sale negocieri uh, de liber schimb. Suntem convinși că acest proces uh, între Turcia și Statele Unite uh, va fi unul foarte important și cred că ar fi o greșeală ca negocierile să înceapă înainte ca ambele părți să fie convinse de șansele de succes. Și sigur că vom continua să sprijinim și să încurajăm Turcia în acest proces. În final, sunt uh, convins că până la urmă Statele Unite vor fi pregătite să negocieze un acord de liber schimb cuprinzător cu Turcia și uh, suntem gata să oferim tot sprijinul uh, necesar prietenilor noștri din Turcia în acest domeniu. Pot să conteze pe asta, însă nu este nicio cale aici de scurtătură posibilă. Lucrurile vor fi, se vor face numai dacă și Turcia este la fel de pregătită să intre în aceste negocieri. Cum subiectul nostru de astăzi nu este neapărat una Vamală UE-Turcia, nu, voi mai, uh, nu mă voi mai uh, apleca asupra acestui subiect și aștept dezbaterea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ignacio Garcia. Deschidem acum dezbaterea cu raportorul privind relațiile comerciale și economice cu Turcia, Martin Kazak. Господин председател, уважаеми колеги, аз изказвам задоволството си от... Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Trebuie să vă spun că E o mare plăcere să îi ascult astăzi pe reprezentanții guvernului, mai exact uh, din partea Ministerului Economiei, în legătură cu o chestiune atât de importantă pentru noi, și anume participarea Turciei ca țară membra a Uniunii Vamale la o serie de nenumărate negocieri cu partenerii noștri economici. E un dosar pe care îl studiem pentru prima oară și mă bucur că suntem noi, Comisia pentru Comerț Internațional, cei care studiem acest uh, dosar în cadrul relațiilor noastre economice cu Turcia. După cum știți, Problema despre care discutăm astăzi a mai fost ridicată și în alte rapoarte ale Parlamentului European și personal mă bucur că acest uh, raport despre care discutăm astăzi face parte din programul pozitiv al comisarului Füle în cadrul uh, negocierilor pentru aderarea Turciei. Bineînțeles că rămân multe chestiuni care trebuie discutate și studiate de aproape și E drept că situația Turciei, ca membru al Uniunii Vamale, e oarecum asimetrică, dacă ne gândim la aceste acorduri. Turcia se află într-o situație deosebită. Făcând parte din această uniune, trebuie să-și deschidă piața către serviciile și mărfurile din țările terțe cu care UE are acorduri, însă pe de altă parte Turcia nu poate beneficia de pe urma avantajelor acestor acorduri, nu își poate exporta mărfurile către aceste țări terțe. Într-adevăr, o problemă pentru Turcia, ca a Uniunii Vamale. Și, bineînțeles, trebuie să găsim o soluție la această problemă. Am ascultat cu mare interes cele trei opțiuni prezentate prezentată de oaspetele nostru pentru ca Turcia să poată participa la negocieri. După părerea mea, aceste opțiuni merită întreaga atenția Comisiei Europene, dar și a Consiliului, deoarece nu trebuie să ne amăgim. S-a spus că în ceea ce privește administrația Comisiei există înțelegere, însă când lucrurile ajung la un nivel mai înalt, aceste probleme se izbesc din nefericire de un zid al neînțelegerii. și astfel știți că s-a ajuns la oarecare stagnare a negocierilor dintre Turcia și Uniunea Europeană. Însă noi, ca membri ai Comisiei pentru Comerț Internațional, trebuie să exercităm în continuare presiunea asupra Comisiei Europene pentru ca ea să fie proactivă și să studieze în mod mult mai aprofundat uh, opțiunile prezentate, fie printr-o clauză turcă, fie prin intermediul opțiunii numărul 2, și anume să fie autorizată Comisia să poartă negocieri nu doar în numele celor 27 de state membre, ci și în numele Turciei ca membru a Uniunii Vamale. În orice caz, toate aceste opțiuni merită avute în vedere și de aceea presupun și vă, vă propun, mă scuzați, ca noi, comisia noastră, să adresăm o întrebare orală Comisiei Europene, eventual cu o rezoluție pentru a vedea uh, care este adevărata poziția Comisiei Europene, să auzim această poziție la un nivel cât mai înalt pentru a soluționa toate aceste chestiuni. Bineînțeles, această Uniune Vamală nu e perfectă. A fost creată drept o etapă intermediară și făcea parte din procesul general de aderare al Turciei. Însă, dat fiind că acest proces a durat mult prea mult, a fost trăgănat, putem spune, vedem care sunt uh, dezavantajele acum. De aceea ar fi interesant să căutăm uh, noi, în cadrul acestei comisii, un mecanism mai bun pentru a rezolva aceste probleme care se agravează din ce în ce mai mult. Știți de asemenea că au existat de asemenea și ceva tensiuni la granița dintre Turcia și Bulgaria, Transportatorii bulgari au protestat împotriva restricțiilor Turciei. Era vorba de accesul mijloacelor de transport pe teritoriul Turciei și era vorba de asemenea de cote comerciale și de ce ar fi bine să întrebăm Comisia în ce mod aceste probleme nesoluționate și-ar putea găsi o rezolvare în cadrul unui mecanism perfecționat de rezolvare a problemelor, a, fie în cadrul unui comitet comun, fie sub o altă formă. Deci, încă o dată, mă bucur că am putut avea această discuție și mă aștept la o reacție proactivă din partea Comisiei Europene în legătură cu această chestiune. Mai multe persoane au cerut cuvântul. De aceea va trebui să vă limitați pe fiecare la 3 minute. Doamna Francisca Keller de la Verzi. Um, thank you also for the presentation and also for the options. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Suntem într-adevăr conștienți de problemele cauzate de Uniunea Vamală uh, la adresa Turciei. Sunt niște probleme care, existen, care există. Există și alte probleme în Turcia acum și ne-am dorit niște opțiuni mai constructive din partea guvernului, să în asta e altceva. Oricum. Ați spus că economia Turciei are foarte mult de suferit. Ne puteți da niște exemple, exemple concrete ale acestui acord TTIP? Acord de În trecut a scăzut volumul comercial între Turcia și UE. Poate că și din partea Comisiei am putea avea mai multe detalii în legătură cu importanța Turciei ca partener comercial față de Uniunea Europeană în momentul de față. Vă mulțumesc, domnul Murphy de la GUE. Vă mulțumesc pentru prezentare. Într-adevăr, acum Turcia apare de fiecare dată la știri, în ziare, peste tot. Și nu avem cum să nu îi prezentăm unui funcționar public, reprezentant al Turciei, uh, faptul că în ultimele 20 de zile guvernul Turciei uh, a acționat cu brutalitate, 20 de persoane și-au pierdut viața, foarte multe au fost rănite. Se discută acum și despre amenințările ca armata să intervină pe străzi să-i uh, îndepărteze pe protestatari. Am fost acum o săptămână la Istanbul și am văzut cât de mult se folosește gazul lacrimogen uh, se, folosește, se folosesc foarte mult tunurile de apă la adresa unor protestatari pașnici, se folosesc de asemenea și gloanțe de cauciuc și acești protestatari sunt cu toții pașnici. Situația, din câte știu eu, așa cum ne arată organizațiile internaționale, s-a rătoțit foarte mult. Poate că oaspetele nostru, domnul Iapici, ne-ar putea da lămuriri. Există și o acuzație care pare să fie confirmată că acum se pun și aditivi în apa din uh, tunurile de apă. Se folosește gaz gaz cu piper, de exemplu, lacrimogen în această apă. Domnule Murphy, vă rog să încetați. Nu, eu trebuie să spun, au fost arăta, arestați doctori pentru că au tratat protestatarii. Avocații și ei sunt arestați pentru că s-au exprimat uh, în legătură cu abuzurile la adresa democrației. Jurnaliștii sunt arestați, posturi de TV sunt închise, sunt probleme relevante. Sute de oameni sunt acum în închisoare, nu se știe unde sunt. Deci eu cred că merităm niște răspunsuri din partea reprezentantului guvernului Turciei. Mulțumesc. Acum, domnul Campbell de la IFD. Vă mulțumesc. Două întrebări rapide. În primul rând, a fost uimit sau de acordul liber schimb eventual între Turcia și SUA. După părerea mea, e un oarecare conflict între a fi membru din Uniunea Vamală și a încheia acordul de liber schimb, deoarece știu că scopul final al Turciei este să adere la UE. Deci dacă semnează noi uh, acordul de liber schimb ca cer cu SUA, nu știu cum ar sta lucrurile. E poate un semn că Turcia, până la urmă, nu va adera la Uniunea Europeană, nu? Și care avea mai mult de câștigat în uh, prin a uh, rămâne în afara Uniunii Europene, așa cum e și cazul Islandei, care a renunțat la negocieri. Și în al doilea rând, m-ar interesa să știu ce țări au refuzat acordul liber schimb cu Turcia și pe ce temei l-au refuzat. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Șache are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Iapici. Mă bucur că ați venit aici. Eu am inițiat multe întrebări pentru a vedea care este impactul parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții asupra Turciei. E drept că ne-am concentrat pe chestiuni tehnice, însă să nu uităm și aspectele politice. Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acțiunile întreprinse de guvern într-o rezoluție, după cum știți. Domnul Erdogan a spus că e o rezoluție nulă și că nici nu recunoaște acest for, Parlamentul European. Deci aceste declarații contrastează foarte mult cu ceea ce spuneți dumneavoastră și anume că ar trebui să intervenim noi, Parlamentul European, față de Comisia Europeană și față de SUA pentru a îmbunătăți rolul uh, Turciei în cadrul TTIP. Deci eu nu știu ce să cred din cele spuse de ministrul, de primul ministru Erdogan și de către ministrul de externe Baieș. Deci mai degrabă nu le dau lor crezare, ci dumneavoastră. Și e și o zicală în Turcia, așa nume că între prieteni se poate spune adevărul. Și acest lucru e valabil mai ales în momentele dificile. Un alt element de context politic foarte important și anume negocierile de aderare. Eu sper că acestea să continue, mai ales cu capitolele 23 și 24, în cadrul unei agende pozitive și eu îndemn toți participanții, atât europeni cât și turci, să nu își închidă ușile în nas. Și acum revin la o chestiune de natură tehnică, deoarece dumneavoastră nu aveți cum să acționați aici în calitate de politician. Comisia Europeană a spus că încearcă să obțină o evaluare a uh, Uniunii Vamale dintre UE uh, și Turcia, să vadă ce s-a obținut. Ce crede Turcia despre această Uniune Vamală, totuși? Parcă, auzindu-vă pe dumneavoastră, efectele au fost doar negative, să nu vine să cred. Ați avut și de câștigat de pe urma acestei Uniuni Vamale. Ne puteți da eventual și niște cifre legătură cu impactul economic la care vă așteptați ca valoare. Deci, TTIP-ul cum ar afecta Turcia, negativ sau pozitiv? Deci care ar fi efectul în cadrul Uniunii Vamale, deci cu sau fără TTIP? Și acum, din partea PP-ului. Doamna Vontun, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc faptul că v-ați uh, luat timpul de a veni în fața noastră și ne-a informa exhaustiv, mai ales cu privire la îngrijorările pe care le aveți uh, dumneavoastră și că ne-ați invitat uh, la cooperare, deschizând ușa în care a cooperării. PPE-ul, la finele lui 2011, a organizat o, uh, un prânz de lucru, mai ales în ceea ce privește Uniunea Vamală UE Turcia și titlul a fost ales intenționat. Succese și îngrijorări. Pentru că noi știm, fără doar și poate, că au existat succese, dar de partea Europei există în continuare mai multe îngrijorări, mai multe puncte despre care economia europeană spune că ar fi dezavantajante că lucrurile nu se derulează așa cum uh, s-a așteptat. Pe scurt, trec direct la concluzii, două subiecte. Noi insistăm și am insistat asupra faptului că ambele părți ar putea să coopereze mai bine tocmai pentru a contracara uh, acele îngrijorări, de exemplu în ceea ce privește uh, aprobările duble sau îngrijorările care apar față de anumite produse care există, dar nu pot fi comercializate. Deci să se conlucreze în așa fel încât să fie înlăturate obstacolele din calea exportului Uniunii în Turcia. De asemenea, în al doilea rând, Comisia ne-a spus la momentul respectiv că are o agendă pozitivă și că vrea să o formuleze în așa fel încât anumite aspecte ale Uniunii Vamale să fie descrise din punct de vedere tehnic și să spună exact unde doare. Eu însă nu știu pe unde s-a rătăcit această agendă pozitivă, dar acum, pentru că tot discutăm despre TTIP, și că vrem să ne orientăm către viitor, aș propune următoarele. Tot ceea ce uh, există între UE și Turcia ca probleme să fie înlăturat în așa fel încât să existe satisfacție pentru toți. Și apoi, în al doilea rând, vreau să privim totul prin prisma situației generale de acum, din iunie 2013. Pentru că sinceră să fiu, nu prea înțeleg cum ați evaluat dumneavoastră uh, acele trei puncte teoretice. Concret, cum vă imaginați realizarea acestora? Ar trebui ca Turcia să-i confere Comisiei un mandat complet de negocieri, iar Comisia să negocieze ca și când Turcia ar fi deja membru? Regret, dar nu sunteți încă în Uniunea Europeană. Vreți să stați la masa negocierii pe lângă comisie pentru ca în paralel să cereți pretenții. Uh, nu știu concret cum se va petrece acest lucru. Eu nu vreau să evaluez lucrurile negativ, ci vreau claritate. Și nu în ultimul rând, și eu am impresia că TTIP aduce o nouă calitate în acordurile de liber schimb în așa fel încât încă de la început trebuie să existe cooperare, iar noi trebuie să fim uh, conștienți de implicațiile care există pentru dumneavoastră. Dar uh, o spun foarte brutal. Mai întâi, Uniunea Europeană ar trebui să-și rezolve propriile probleme și să înceapă cu acest uh, TTIP odată. Mulțumim foarte mult. Haideți să ne întoarcem la musafirul nostru, domnul Iapici, pentru a ne răspunde la toate întrebările. 10 minute aveți la dispoziție. O să... Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră față de această temă. Așa cum am spus în prezentarea mea, apreciem eforturile Comisiei de a ne a ajuta în ce privește încheierea unor acorduri de liber schimb. După cum am spus, acordurile de liber schimb pe care nu le-a putut iniția Turcia sau la care s-au început negocierile, din punct de vedere a volumului economic, sunt mult mai mari decât ceea ce avem. E vorba de 1,3 miliarde de dolari ca potențial. Trilioane, mă scuzați, ca potențial. Însă acordurile pe care nu le-am putut face reprezintă peste 6 trilioane de potențial la importuri. Deci de 5 ori mai mult, volumul e de 5 ori mai mare în ceea ce este potențialul de piață. De aceea ne îngrijorează Um, această diferență marcată. Pe de altă parte, suntem conștienți că SUA nu va fi de acord cu un acord de liber schimb puțin profund. Deci noi vrem unul uh, cuprinzător și profund. Turcia e gata să negocieze așa ceva și și-a exprimat intenția la diferite niveluri. Suntem de asemenea foarte recunoscători domnului deputat Kazak, pentru faptul că dumnealui a propus ca această comisie să facă presiuni în continuare și să propună discuții, așa cum am menționat și noi în prezentarea noastră. În ceea ce privește evaluarea de impact, problema ridicată de deputat de Grecia și de către doamna Șache, Turcia e pe cale de a însărcina o companie să facă o evaluare a impactului Uniunii Vamale. Există de la un institut din Germania care a făcut un astfel de studiu și conform scenariului lor, Turcia e una din țările cel mai mult afectate în mod negativ. PNB-ul ar scădea cu 2,5% Însă nu știu dacă e într-adevăr o evaluare realistă, de aceea nu prea o avem în vedere. Ne vom face și evaluarea noastră oricum. Însă dacă două părți semnează un uh, acord de liber schimb, ambele părți ar avea de pierdut, să zicem, însă când ești în una vamală, pierzi de două ori. Deoarece pe de o parte cealaltă parte are acces la piața ta, însă tu nu ai acces la piața uh, acele țări. Ceea ce aștept soluțiile. Cea mai bună ar fi o apartenență cu drepturi de pline. Asta e clar. E de la sine înțeles. Apartenența cu membru de pline. Deci noi nu suntem aici uh, să ne războim pentru Uniunea Vamală, să o perfecționăm. Nu, noi suntem aici pentru a adera pe deplin la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, viața continuă. Și diferența în ceea ce privește acordurile de liber schimb se tot adâncește și creează multe tensiuni în cercurile de afaceri din Turcia. foarte multă neliniște apare din cauza acestei probleme. Referitor la țările care au refuzat acordul de liber schimb cu Turcia și motivul pentru care au refuzat. În stânga, Mexicul, Africa de Sud și Algeria. Cele mai vechi acorduri de liber schimb. 2000 și 2005 au fost semnate. Sunt țări cu care aproape am intrat în negocieri, dintr-un motiv sau altul. Pe de altă parte, Peru a semnat un acord limischript cu uh, Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare anul acesta, a semnat și o declarație comună. Și-au luat angajamentul să înceapă negocierile cu Turcia. Însă când s-a apropia momentul începerii negocierilor, ne-au întrebat ce ar avea de câștigat ei de pe urma unui acord de liber schimb. Deci ei văd țara noastră drept o țară foarte populată, competitivă și nu vor să înceapă negocierile cu noi. Și aceeași explicație am avut-o și cu Franța, care ne-au spus același lucru. Turcia e foarte competitivă și că nu-și doresc un acord de liber schimb cu noi acum. Canada, la rândul ei, în ultimii trei ani am încercat să avem un acord de liber schimb uh, cuprinzător, nu unul puțin profund. Însă Canada impune propriile condiții prealabile pentru începerea negocierilor, și anume să ieșim din afara zonei uh, Uniunii Vamale. Din punctul nostru de vedere, Canada profită de situație, deoarece Turcia e deja în Uniunea Vamală. Și într-un fel sau altul trebuie să încearcă negocierile. Și Turcia a fost de acord cu termenii Canadei de a începe negocierile, însă n-a fost corect ce s-a întâmplat. Și cu Mercosurul avem niște negocieri dificile. Avem speranțe în privința Japoniei. Japonia și Turcia deja au relații apropiate și referitor la SUA, după cum spuneam, am stabilit un comitet la nivel înalt, deocamdată, însă SUA a declarat în mod explicit că un acord de liber schimb nu e printre planurile lor actuale. Deși aici avem un motiv de îngrijorare, cel puțin în mediul de afaceri din Turcia, din cauza atitudinii SUA. Referitor la Uniunea Vamală, am evaluat această Uniune Vamală și s-a făcut declarația la nivel înalt în acest sens. La diferite ministere s-au făcut evaluări diferite, anumite domenii din Uniunea Vamală nu funcționează bine, cum ar fi transporturile, există cote rutiere, de exemplu, mai e și problema acordului de liber schimb. Oamenii de afaceri sunt afectați. Mă refer aici și la implementările privind vizele. Deci sunt chestiuni care uh, stabilesc comerțul. Suntem în Uniunea Vamală ca parte a procesului de aderare. Noi n-am primit niciun drept în ceea ce vrește luarea deciziilor. Deci noi le cerem Uniunii Europene să participăm în acest comitet în, și în comitetele diferite. Nu vorbim despre a avea o putere de luare a deciziilor, măcar să participăm la configurarea deciziilor, ceea ce e destul de corect, doar ce după 17 ani Turcia are, are aceleași probleme sistemice. Nu știu dacă arbitrajul ar putea soluționa problemele pe care le avem noi. Nu știu, poate că la nivel politic s-ar putea rezolva ceva. Mai ales după 2000, Uniunea Vamală a avut un efect pozitiv asupra economiei Turciei. Am obținut peste 130 de miliarde de dolari în ultimii 10 ani Trei pătrimi din investiții vin din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană e în continuare principalul nostru partener comercial. Comerțul e în creștere cu noi, însă partea care îi corespunde Turcia e în scădere. Turcia încearcă însă acum să-și diversifice piețele și să-și crească rețeaua de acorduri de liber schimb. De aceea lucrurile se derulează într-un anumit fel. Pe de altă parte, Turcia e cel de-al cincilea partener comercial ca mărime al Uniunii Europene. Nu găsești peste tot țări precum China. Turcia e aproape de Uniunea Europeană, are o populație de 75 de milioane de oameni, 800 de milioane. Mă scuzați, puteți încheia, spune președintele. Deci noi uh, apreciem Uniunea Vamală, însă Uniunea Vamală e importantă și pentru Uniunea Europeană și există un beneficiu în comun. Ceea ce putem face e să îmbunătățim situația. Și, bineînțeles, să ne urmărim ținta noastră principală, și anume aderarea. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Pe ordinea noastră de zi avem acum următorul punct, care ar fi trebuit să înceapă la 4, un atelier Deci eu vă propun acum să discutăm doar despre punctul 23 și să amânăm punctele 24 și 25 pentru următoarea noastră ședință. Sunteți de acord? Bine. Deci, haideți să începem punctul 23, care e scurt. E vorba de situația actuală a trialogurilor. Am obținut uh, progrese la câteva dosare în curs. Încep cu asistența macrofinanciară față de Georgia. Avem o problemă de comitologie aici. Nu am putut ajunge la un compromis, deoarece lipseau criteriile generale pentru asistența macrofinanciară, pentru astfel de cazuri. Am ajuns la o înțelegere cu Consiliul în ceea ce privește regulamentul cadru discutat cu Consiliul. Raportorul nostru a fost domnul Metin Kazak. Comisia și-a retras această inițiativă totuși. Am reușit să încheiem un acord informal între Parlament și Consiliu. Și astfel, am reușit să încheiem dosarul privitor la Georgia. Deci am închis două dosare în loc de unul. Negocierile au fost foarte dure, atât în ceea ce privește regulamentul cadru, cât și în privința Georgiei. Și am avut nevoie și de o procedură de conciliere pentru a încheia acest dosar după părerea mea, și cred că și domnul Cazac e de acord, a fost un eveniment foarte pozitiv. This was a very positive outcome for Parliament. Un rezultat foarte pozitiv pentru Parlament. Referitor la două dosare omnibus menite să alineze acquis legislativ la tratatul de la Lisabona și la regulamentul comitologiei. Am încheiat aici ambele dosare. La unul Cea noastră din Germania, de la PP, care tocmai a intrat în sală, era raportoare, dau cuvântul pentru a ne spune care a fost rezultatul la dosarul Omnibus 1. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, pentru că și dumneavoastră ați fost acolo, am reușit în sfârșit să găsim un compromis săptămâna trecută pentru Omnibus 1, Omnibus 2, fusese deja finalizat înainte cu câteva zile, iar uh, cu privire la proces, uh, jocul a fost interesant pentru că suntem post-Lisabona și Consiliul avea dificultăți în a recunoaște că tratatul de la Lisabona uh, schimbă lucrurile și prerogativele. Parlamentul a ilustrat anumite lucruri și am cerut ca statele membre să nu primească prerogative în plus față de ceea ce este stipulat acum în status quo. Concret, acest lucru înseamnă următoarele. Mai ales în ceea ce privește antidumpingul și antisubvențiile, Există în continuare proceduri, iar Comisia nu trebuie să informeze statele membre doar, ci mai există și procedura de verificare sau procedura de consiliere. Deci, acestea sunt punctele esențiale. Cât trebuie Comisia să uh, urmărească statele membre în rest, cu privire la termenele pe care le avem noi și cu privire la procedura de informare, cum se desfășoară, când are comisia obligația de a informa, nu au apărut probleme, ne-am, uh, ne-am înțeles foarte repede la nivel tehnic, dar cele două puncte au rămas până la sfârșit. Oricum, am reușit. Cred că am găsit o cale de mijloc foarte bună. Comisia are marjă de manevră. Și totuși, statele membre au și ele uh, dreptul de a își spune cuvântul. Sper să dați curs indicațiilor mele de vot la plenară. Ce vrea să spun acest lucru? Am avut o primă lectură la plenară cu succes. Acum trebuie să vină poziția comună de la Consiliu și să vedem pe mai departe. Dar eu cred că cea de-a doua lectură nu va fi una problematică. Nu am uh, detalii, uh, nu încep să vă spun ce fel de articol uh, ilustrează ce, pot să pregătesc un document în scris și să-l transmit mai departe, dacă nu riscăm să discutăm același lucru jumătate de oră. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Da, e o prezentare de informare, toate dosarele, toate documentele vor veni în comisia parlamentară înainte să fie prezentate plenare Parlamentului. Cu privire la Omnibus 2, raportorul a fost Jörg Leichtfried, dar nu este. Pot eu să vă spun ce s-a întâmplat. Am obținut un compromis favorabil cu Consiliul. Nu, asta nu este atât de departe cât cu Omnibus 1, dar e totuși un dosar important. Ce înseamnă? În ultimele săptămâni am finalizat patru dosare importante. Productivitatea e foarte mare la noi și vreau public să mulțumesc președinției irlandeze a Consiliului, deoarece a adus un uh, suflu nou în negocieri. În ceea ce privește negocierile cu Consiliul pe precursorii uh, de droguri, am avut un prim uh, trialog, mai multe reuniuni informale. Delegația Parlamentului a participat la acestea și am nădejdea că vom finaliza și acest dosar în următoarele luni. Raportor este Frank Prust de la PPE. Sunt uh, foarte bucuros că aceste dosare legislative se finalizează. Cu privire la punctele 24 și 25, acestea sunt amânate pe data viitoare. Haideți să începem acum atelierul. Avem un workshop cu privire la primăvara arabă și noua generație de acorduri de liber schimb. Acest atelier de lucru va avea două părți. Primul panel va fi despre uh, efectele și cauzele economice ale primăverii arabe și vom începe cu Ignacio Garcia de la Comisia Europeană. El este director la DigiTrade și adesea vine la comisia noastră. Îi dau cuvântul lui acum. Toți orbitorii vor avea 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Profit de această oportunitate. Pentru a vă spune exact care sunt provocările economice în relația cu uh, țările la sud de Mediterana. Nu voi discuta despre contextul general politic, sunt alții care sunt mai calificați decât mine dar e foarte clar că există o transformare în vecinătatea sudică cu factori politici și economici și de asta depinde succesul tranziției politice și democratice acest, această poveste va depinde foarte mult de răspunsul pe care îl acordăm și noi la provocările economice prezente în acest proces. Noi știm că, din punct de vedere economic, provocările sunt cum să obținem o rată ridicată de creștere economică prin crearea de locuri de muncă, Acest lucru se poate face doar printr-o conformare economică pe termen mediu. E greu să vedem țări precum Tunisia, Maroc sau Egipt putând să-și mărească rata de creștere economică și rata de ocupare fără o diversificare substanțială a economiei și fără o creștere substanțială a investițiilor, mai ales uh, investiții străine directe. Deci, iată care sunt provocările economice pentru aceste țări. E o provocare economică ce ține până la urmă și de uh, reacția Uniunii Europene prin sumarea răspunderii partajate. Eu voi discuta despre comerț și despre răspunsul la aceste circunstanțe, dar până la urmă toate, acest, toate aceste chestiuni depășesc sfera comercială. E totuși clar că interesul nostru e puternic în sprijinirea economiei uh, transformatoare. Trebuie să pornim de la situația curentă. Realitatea este că, dacă privim înspre Maroc, Tunisia, Iordania și Egipt, acestea sunt oricum cele patru țări cheie în care suntem la ora actuală angajați cu agenda comercială, toate aceste țări deja au semnat acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană. Dar aceste acorduri de liber schimb au un temei mai degrabă limitat. În cazuri precum cel al Tunisiei, se axează mai degrabă pe liberalizarea comerțului de produse industriale, dar uh, nu mai mult uh, de atât. De exemplu, ceea ce privește sectorul agricol. În alte țări precum Maroc, Egipt, Iordania, am uh, progresat mai mult în ceea ce privește liberalizarea comerțului agricol, dar niciuna din aceste țări nu a început o procedură de deschidere a sectorului de servicii față de Uniunea Europeană. Deci, o primă provocare importantă în relația cu aceste țări este aceea de a ne da seama cum putem să finalizăm liberalizarea comercială și cum putem să facem asta ținând cont de sensibilitățile economice și sociale uh, din uh, Uh, rândul partenerilor noștri. Există un oarește nivel de asimetrie aici. E oricum greu să ne imaginăm că putem să avem un proces de transformare economică fără ca aceste țări să fie gata să se angajeze într-un progres de deschidere progresivă a sectorului serviciilor. Până la urmă, ambele părți trebuie să poată participa la aprofundarea sectorului liberalizării, mai ales în ceea ce privește comerțul de produse agricole. să știți prea bine că există sensibilități de ambele părți, dar cred că ar trebui să fim totuși în măsură să abordăm problema ca atare. Sincer vă spun că acest element al liberalizării, până la urmă, nu reprezintă componenta cea mai importantă a agendei comerciale – Dacă analizați uh, discuția care se poartă acum cu aceste țări, obiectivul principal este, de fapt, acela de a depăși obstacolele tradiționale din calea comerțului. Să abordăm problema obstacole la nivelul reglementărilor tehnice, la nivelul conformității cu standardelor uh, europene cu privire la măsuri sanitare și fitosanitare. Deci o parte importantă a agendei noastre va fi aceea de a pune pe tapet exact aceste lucruri pentru a vedea exact cum anume putem să facem ca procesul uh, acesta să rezulte într-un acces la piață eficient dincolo de frontiere. Acest element e foarte important în întreg exercițiul pe care îl facem acum cu țările din regiune. Acestea fiind spuse, cred că ambiția noastră merge dincolo de asta, practic dincolo de ceea ce uh, eu numesc uh, bariere non-tarifare. Vecinii noștri de la Sud trebuie să transmită un mesaj puternic și fără echivoc că și-au asumat un angajament ferm și că vor într-adevăr o integrare cu Uniunea Europeană, dar pentru asta, evident, e nevoie ca Uh, modelul de reglementare să fie unul care să se bazeze pe achiul comunitar. Nu spun asta în sensul că cele patru state trebuie să accepte pur și simplu de-a gata regulamentele Uniunii Europene, dar trebuie să aibă această atitudine față de investitori, să arate care este direcția în care vor să meargă și uh, să arate într-un acord comun cu noi care sunt prioritățile alinierii la achiul Uniunii Europene. Perspectiva, nu-i așa, fiind aceea de a avea un spațiu economic comun, european, mediteranean. E o provocare pentru viitor, o provocare ce poate fi uh, realizată doar dacă ambele părți participă în egală măsură. De la primăvara arabă încoace ne-am angajat în dezbateri cu partenerii noștri de la Mediterana la ora actuală avem negocieri doar cu Marocul. Am avut o primă rundă de negocieri foarte bună la Rabat în urmă cu două luni, iar săptămâna viitoare colegii marocani vor veni ei aici pentru a continua negocierile. Am început bine, aș zice eu, pentru că e clar că nu începem de la zero. Marocul e deja uh, de mai multă vreme în procesul de aliniere la chiul comunitar, s-a progresat mult și acum se pune problema cum să mergem și mai departe. Discutăm și cu alte țări din regiune. Săptămâna trecută am fost la Tunis pentru a discuta atât cu guvernul cât și cu societatea civilă. Deocamdată n-am decis să lansăm negocierile pentru că E important ca înainte să facem asta, procesul pregătitor să se intensifice. Ambele părți trebuie să se pregătească înainte de lansarea negocierilor. De asemenea, discutăm și cu contrapartidele, cu omologii noștri din uh, Egipt și din Iordania pentru o eventuală lansare a negocierilor. E clar că orice tip de negociere trebuie să fie legitim în acest domeniu. Avem nevoie de sprijinul și acordul autorităților, dar și al societății civile. Așa că e foarte important ca Maroc, Tunisia, țările arabe, de fapt, să fie într-un proces de consultare cu părțile interesate, proces care să se desfășoare în paralel cu negocierile. Încurajăm și sprijinim orice procedură care să arate că societatea civilă e informată. Noi, la rândul nostru, oferim sprijin. Știți că, în paralel cu negocierile, facem un uh, o studiu de impact cu privire la durabilitate. E un studiu independent, noi îl comandăm, dar îl întreprind consultați independenți ei au pregătit studii pentru Maroc și Tunisia într-o primă etapă și aceste studii vor servi drept uh, bază de discuție cu autoritățile, dar și cu societatea civilă. Iată un proces uh, care e foarte uh, sensibil, marcat de provocări. Cu cât vecinii noștri din Sud pot să transmită un mesaj mai clar către investitori, mesaj că sunt deschiși în fața integrării progresive cu Uniunea Europeană și că sunt pregătiți să adopte un model de reglementare similar cu cel din Uniunea Europeană, cu atât mai mult vor exista beneficii pentru comerț și investiții străine. Cam atât din partea mea. Oricum mi-am epuizat cele 10 minute, deci mă opresc aici. Mulțumesc! Ignacio Garcia este responsabil pentru țările vecine în cadrul DG Trade și la rândul și chiar dumnealui este responsabil de acordul uh, de liber schimb cu Maroc. Acum să auzim și un punct de vedere politic din partea Parlamentului. Am onoarea să uh, vi-l prezint pe Pier Antonio Banțeri, colegul meu, colegul nostru, membru al Comisiei AFET și președinte al delegației uh, la uh, adunarea parlamentară Uniunea pentru Mediterana și, de asemenea, membru al delegației cu țările din Maghreb. Pier Antonio, ai cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru organizarea acestui seminar și, bineînțeles, uh, vă mulțumesc că m-ați invitat. Trebuie să vă spun că în aceste ultime luni s-a vorbit foarte mult despre implicațiile politice ale primăverii arabe. Însă nu s-a vorbit poate suficient despre cauzele economice și despre efectele asupra țărilor din Mediterana. Și nu cred că este o întâmplare că totul a început cu scânteia din Tunisia, unde, vă amintiți, un tânăr s-a avut o imolat. Iată un context fragil, în continuare, în ciuda îmbunătățirilor care au avut loc în ultimele decenii. Lipsă de resurse, sisteme învechite, iată cauze care au făcut ca aceste țări să piardă teren în contextul economic mondial. Și piața europeană, care este prima destinație a produselor din bazinul mediteranean, a adus și mai multă concurență, pentru că cererea internă pe piața europeană, la rândul ei, s-a prăbușit pur și simplu. Reamintim aici și un uh, alt aspect important, șomajul printre tineri care este în creștere, repartizarea inegală a bogăției, Nu cred că putem analiza numai din punct de vedere politic ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în regiune, așadar. Iată, care ar fi primele date de context pe care le putem reține din experiențele din ultimii ani, lucruri pe care cu siguranță pot să le confirme participanții la acest seminar și la panelul de experți. Trebuie să înțelegem că creșterea și stabilizarea democratică a acestor țări vor implica în mod necesar o întărire a structurilor economice și o reformă generală a sistemului în sine. Și sigur că aici vă trebui recuperate niște întârzieri. Uniunea Europeană este principalul uh, partener al țărilor din regiune, iar schimburile comerciale între țările din regiune la nivel individual sunt foarte limitate. În ultimii ani, relațiile comerciale cu Europa s-au uh, dezvoltat foarte mult. Ignacio Garcia reamintea că în ultimii ani am încheiat acorduri de asociere care au permis o liberalizare a schimburilor comerciale cu bazinul mediteranean, cu avantaje pentru ambele părți, însă trebuie totuși să subliniez un lucru, pentru că dacă, deși aceste acorduri au fost destul de generoase, rezultatele nu se ridică la înălțimea așteptărilor și suntem departe de crearea unei adevărate zone de liber schimb în regiunea mediteraneană, deși uh, ni s-a promis asta în 2010. Chiar dacă salutăm aceste acorduri, poate că ar trebui să recunoaștem că este prea târziu pentru rezolvarea unei, să rezolvăm o problemă care de-a lungul anilor a devenit din ce în ce mai urgentă un pic de autocritică din partea părților implicate poate că ar fi salvatoare. Este adevărat că interesul Uniunii Europene s-a axat foarte mult pe uh, estul Europei, o zonă strategică pentru viitorul Uniunii Europene. Însă, nu trebuie să uităm uh, de această regiune, regiunea Mediteranei, care la rândul ei este esențială pentru Europa. Uitându-ne la acordurile în curs, ele trebuie încheiate cât mai scurt, trebuie stabilit un adevărat parteneriat euromediteranean, trebuie făcută o adevărată integrare regională care să meargă mai departe de ceea ce s-a făcut până în prezent. Iar relațiile europene trebuie să fie repuse în centrul discuțiilor cu uh, Comisia Europeană. Nu trebuie să rămânem la un nivel ideologic, trebuie să realizăm în fapt o, o mobilizare, îmi cer scuze, pentru Mediterana și pentru Mediterana și trebuie să ieșim din criză. Și cred că fără un uh, pachet de reforme economice ambițioase, niciun proiect nu va putea fi încununat de succes. Este nevoie de o acțiune fermă din partea Uniunii Europene, dar în același timp reforme profunde economice și sociale în aceste țări. Altfel, nu vom avea șanse de reușită și în final îmi exprim din nou um, Uh, satisfacția în fața uh, organizării acestui seminar care ne va permite să ne cunoaștem mai bine și să elaborăm împreună propuneri care să garanteze popoarelor noastre o viață demnă și prosperă. Cred că Parlamentul European poate să facă foarte multe. Sunt convins că instituția noastră poate deveni un adevărat motor pentru un parteneriat autentic bazat pe, reci- pe respectul reciproc și pe schimbul de experiențe așa cum uh, reamintea și prietenul nostru, domnul Moreira. Și în cursul vizitelor și delegațiilor la care am participat uh, în acest mandat, trebuie să vă spun că am înțeles că trebuie să rămânem optimiști. Și în același timp să acționăm cât mai rapid. Președintele, și acum ultimul vorbitor în acest panel, profesorul Ahmed Goneim, de la Universitatea din uh, Cairo. Domnul uh, Goneim este un uh, economist de renume și un, un prestigios cadru didactic la Universitatea din Cairo. A studiat în Germania, a publicat în larg în întreaga lume și uh, s-a axat pe problematicile Euromed. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați, luat, că ați venit în fața acestei comisii. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi despre cauzele economice ale primăverii arabe, precum și, de implica- și despre implicațiile economice. O parte din discursul meu se va referi la ceea ce ar trebui să facă Uniunea Europeană în acest domeniu. Dacă dorim să analizăm cauzele economice ale primăverii arabe, trebuie să ne uităm la contextul social și la regimurile autocratice care guvernau aceste țări, precum și schimbul de beneficii. Acele posturi și locuri de muncă care erau subvenționate și oferite uh, în exterior în schimbul unei stabilități în interior. presiunile economice care veneau din uh, subvenționarea din ce în ce mai uh, mare a carburanților și alimentelor. Uh, deci aceste presiuni au crescut din ce în ce mai mult și în anii 90 țările din regiunea Euromed au început să implementeze reforme de tipul consensului de la Washington pentru a-și îmbunătăți și liberaliza economiile. Au, au, s-au descurcat bine în termen de indicatori macroeconomici și această performanță economică bună a continuat timp de mulți ani. Și Criza economică a fost precedată și de o instabilitate în intern. Însă, odată cu aceste reforme economice, țările nu au luat în considerare aspectele sociale și mai ales uh, um, acea um, plasă de siguranță socială atunci când se liberalizează o economie, rolul guvernului trece de la Uh, sfera economică la cea socială, la, la ideea de bunăstare socială pe care trebuie să o ofere populației. Și guvernele din aceste țări nu au acordat prea mare atenție aspectelor sociale. Ca urmare, această plasă de siguranță socială nu a fost una eficientă, șomajul a început să crească vertiginos și cu această proliferare a sectorului informal, regimurile politice și-au dat seama de fapt că aceste sectoare informale pot înlocui, se pot substitui plasei de siguranță sociale. Și uh, sectorul public a făcut eforturi pentru a absorbi efectele șomajului în aceste țări. Aceste țări care sufereau de lipsă de productivitate, mai ales din cauza um, sistemului ineficient de ocupare, precum și din cauza unui sistem educațional în deterior, aflat în deteriorare, care a condus la o lipsă de uh, corespondență între uh, formările oferite și nevoile pieței muncii. În anii 90, regimurile autocratice au început să se gândească la succesiuni, adică la uh, oferirea unor poziții de control membrilor familiei, ceea ce a fost o sursă de corupție. O situație în care există pe de o parte nepotism și pe de altă parte capitalism a condus la o generalizare a corupției chiar și la nivelurile cele mai mici și la o uh, instaurare a sectorului informal ca substitut al uh, plasei de siguranță sociale. Iată așadar motivele economice principale motive economice, dar și o ineficiență a plasei de siguranță uh, socială. Iată așadar de unde a pornit explozia din, din Tunisia, dar și din celelalte țări. După revoluțiile sau după revoltele din zonă, situația economică continuă să fie una foarte negativă. Și asta pentru că regimurile actuale se concentrează mai ales pe aspectele sociale și le neglijează pe cele economice. Deficitul bugetar crește până la niveluri uh, de netolerat, um, rezervele interne sunt epuizate, moneda este devalorizată, um, se înregistrează un deficit al balanței de plăți, iar regimurile actuale sunt incapabile să răspundă acestor probleme, mai ales din cauza presiunii străzii și din cauza temerii că niște măsuri de austeritate ar uh, conduce din nou la o lipsă de popularitate. Situația devine din ce în ce mai critică în aceste țări și în regiune. Asta explică și de ce avem un element de um, islamism politic, dacă vreți, aici. Pentru că el este cel care a adus acele elemente ale uh, plasei de, de protecție socială de care era nevoie în uh, vechiul regim. Acest gen de islamism politic are o ideologie economică liberală, să spunem, și mă îndoiesc că se vor înregistra schimbări drastice în politicile economice ale regimurilor actuale. Deci, prin natură, sunt uh, sisteme liberale și pun accentul pe dimensiunea socială. Însă, aceste regimuri nu înțeleg și nu pot defini ceea ce înțeleg prin justiție socială. Este un fenomen extrem de larg însă există o incapacitate de a analiza și de a aborda aceste aspecte de justiție socială. Și acum, ajungând la rolul Uniunii Europene în acest domeniu, comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană, după primăvara arabă, au dat semnale conform cărora se înțelege că doresc să, să-și ofere ajutorul. Și uh, aici mă voi uh, referi și la acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare la care Uniunea Europeană lucrează cu mai multe țări din regiune. Întâi, trebuie să vă spun că cred că este, există o problemă de a, în a trata această regiune ca o entitate uh, globală sau de a trata uh, fiecare țară de la caz la caz. Există un acord de asociere, există politica europeană de vecinătate, există politica euromediteraneană, însă toate aceste elemente au uh, creat o anume confuzie în țările din bazinul mediteranean. Toate aceste aspecte aspecte însă ar trebui să fie ușor de introdus în acordurile de asociere fără a necesita neapărat un, uh, un nou mecanism instituțional. Apoi, este foarte greu să pui toate țările din uh, uh, zonă în aceeași barcă. Marocul, de exemplu, a avut o experiență diferită a primăverii arabe și parteneriatul de la Deauville a creat o instituție care, un mecanism instituțional care include și Iordania și Egiptul și Marocul. Însă sunt țări care au uh, nevoi diferite, nevoi de strategii și de inițiative diferite. O aprofundare a relațiilor poate fi uh, obținută prin acordurile de asociere și nu este nevoie de o uniformizare mai mare decât atât. Vă mulțumesc, domnule președinte. This is the end of the... Dragi colegi, am încheiat prima rundă de intervenții eh, și acum deschidem dezbaterea. Urmează mai întâi Paul Murphy eh, de la GUE. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Mai ales din ultima intervenție se înțelege și aici eu am o experiență limitată la fața locului, că absența unei infrastructuri sociale, sporirea șomajului în rândul tinerilor, absența oportunităților pentru oameni cu așteptări, a fost un factor esențial pentru Revoluție. Aceste lucruri sunt legate și de procesul liberalizării pe care îl descrieți dumneavoastră și care Uh, la vremea respectivă era avut în vizor, pentru că femeiul lăuda Tunisia, eforturile Tunisiei și așa mai departe. Dar mi se pare că există totuși o contradicție aici. Femeiul negociază cu Egiptul, dar pe aceeași rețetă. La ora actuală se discută în Egipt și pentru femei, importantă este retragerea subvențiilor pe o perioadă de. Aceasta pare să fie și abordarea comisiei care caută liberalizarea aprofundată. Am avut uh, liberalizarea economiei cu un rezultat că oamenii au fost lăsați în urmă, inegalitățile au crescut și au apărut mișcări revoluționare. Acum, post primăvara arabă, reacția liderilor Uh, este aceea de a se baza pe ceea ce s-a întâmplat. Dar, până la urmă, e vorba de o strategie diferită. E nevoie de spațiu pentru ca aceste economii să se dezvolte. Și, în al doilea rând, vreau să, să descriu un alt subiect, și anume care este importanța datoriei, mai precis a datoriei externe în aceste țări și replata acesteia. În Tunisia datoria este mare, care ar fi impactul din punct de vedere economic al unei concilieri în termen de datorie. E și acesta un factor al, neatingerea, al neatingerii potențialului economiei? Pentru comisie acum. Am ascultat foarte multe lucruri post-revoluționare despre cum Comisia se va schimba și va schimba atitudinea more for more, căutarea democrației, dar în termeni reali, cum a abordat Comisia aceste schimbări, ținând cont de realitățile de la fața locului și de uh, dorința de a avea drepturi democratice uh, dar, în continuare, avem probleme cu respectarea drepturilor omului, a drepturilor democratice în Tunisia, în Egipt, în Egipt cu uh, frăția musulmană. Cum s-a schimbat atitudinea Comisiei, date fiind experiențele post-revoluționare? Mulțumim. Cristiana Muscardini de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, se, in effetti, eh, l'invito che ci si rivolge dal, come Europa. Am vrut să întreb un lucru, să văd dacă am înțeles eu bine. Europa trebuie să privească această regiune în ansamblul ei, dar apoi să abordeze cumva diferit aceste țări, pentru că fiecare țară are specificitățile ei, realitățile ei, uh, mentalități diferite, trai diferit. Nu putem să ne comportăm ca și când spațiul mediteranean ar fi un bloc unitar. În uh, spațiul mediteranean din Europa avem uh, realități diferite de la un stat la altul. Cum putem să aliniem totul? În al doilea rând, după părerea dumneavoastră, ce se poate face pentru ca IMM-urile din uh, aceste țări mediteranene să fie implicate mult mai mult pentru crearea de sinergii nu e vorba doar de oferirea de stimulente financiare, dar e vorba de faptul că uh, ar oferi o altă viziune asupra funcționării pieței. Nu are sens ca aceste țări să comită erorile pe care noi le-am comis în Europa, de exemplu, să se axeze doar pe finanțe și servicii, să se axeze și pe alte domenii și să sprijine IMM-urile. Mulțumesc. Helmut Scholz are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E un subiect foarte important acesta pe care îl tratăm astăzi și vă mulțumesc mult pentru această inițiativă. Felicit, de fapt, Comisia INTA pentru că a uh, ținut piept aceste provocări cu acest atelier. Sunt de acord cu ce s-a spus. E nevoie de o reconstrucție economică și socială în țările la sud de Mediterana. E vorba de vecinii noștri sudici, așadar. Avem nevoie de această transformare, dar aici vine și întrebarea mea către comisie. Avem Uniunea Mediterană, Mediteraneană, procesul de la Barcelona și se dorește cooperarea economică spre, înspre binele uh, Uh, marilor corporații și a băncilor. Și așa a crescut autocrația în aceste state. Ne punem astăzi întrebarea în felul următor. Ce trebuie să fie altfel? Ce să se schimbe? E foarte bine că Comisia s-a deplasat în regiune și a discutat și cu societatea civilă. Deci nu, concluzia este că nu se vrea un acord repede repejor, ci împreună trebuie să ne dăm seama ce a rămas de făcut. Așa că se pune întrebarea care este realitatea economică din aceste țări în relație cu alte țări vecine, ce idei există cu privire la cooperarea economică interregională. Cum putem, prin uh, investiția în uh, meșteșugării, în uh, dezvoltarea industrială prin investiții din toate statele să fie generată creștere economică în țările la sud de Mediterana, pentru ca astfel să fie oferite precondițiile concurenței economice, așa cum e în Uniunea Europeană, în SUA. Numai ce am discutat cu Turcia – despre acest uh, lucru. Cum pot fi uh, redefinite relațiile globale, așadar? Și iarăși vă întreb concret, acordurile de liber schimb sunt pasul absolut necesar, ce trebuie făcut, sau mai degrabă trebuie să ne gândim la cu totul și cu totul alte forme de sprijin pentru creșterea economică și mai uh, apoi pentru restructurarea social-economică în aceste țări. Și nu în ultimul rând, în opinia dumneavoastră, ce trebuie făcut pentru reînvigorarea uh, comerțului multilateral în vederea organizării comisiei în Bali la finele anului, mai ales, da, pentru a contribui direct la creșterea economică la sud de Mediterana. Mulțumesc! E un atelier de lucru deschis publicului general Așa că îi invit acum și pe ceilalți să intervină, să adreseze o întrebare, să facă un comentariu. Un minut. Primul venit, primul servit. Introduce yourself for the record. Vă rog să vă prezentați ca să știm cine sunteți. Da, mulțumesc, bună ziua. Mă numesc Pedro Naro și reprezint Comitetul Economic și Social European. Aș avea două întrebări. În urma celor spuse de directorul Ignacio Garcia. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, um, cred că rolul societății civile e fundamental. E foarte important să includem și să implicăm societatea civilă, nu doar atunci când sunt uh, elaborate astfel de acorduri, ci și um, în activitățile de follow-up. Deci până acum nu a fost implicată societatea civilă și ar trebui făcut eforturi în acest sens. Poate că domnul director ne poate da exemple de implicare a societății civile. Există consilii economice și sociale în anumite țări, cum e în Marocul, la fel și în Uniunea Europeană și eu cred că e fezabil așa ceva. Putem să le oferim posibilitatea de a se implica atât în elaborarea cât și în follow-up-ul acestor acorduri. Și în al doilea rând, aș vrea să pun o întrebare referitoare la o uh, chestiune foarte importantă, și anume cum se poate măsura impactul uh, durabilității, durabilității acestor acorduri. E o temă foarte importantă, însă de multe ori, din păcate, am uitat care era impactul acestor acorduri, de exemplu, în zonele rurale, în zonele cele mai uh, sărace din țările din uh, sudul Uniunii Europene de pe nordul, din nordul continentului african. Deci ar vrea să știu cum se va uh, măsura impactul acestor programe în aceste zone uh, sărace din uh, regiunea mediteraneană. Mai sunt alte întrebări? Văd că nu. Ne întoarcem la vorbitorii noștri în aceeași ordine. Deci o aceeași structură pentru toți? Nu, bineînțeles că nu. Au fost mai multe întrebări, deci voi încerca să mă refer la ele. Prima întrebare. Care a fost impactul acestor acorduri de liber schimb pe care Uniunea Europeană le-a încheiat cu țările din regiune? Cea mai bună abordare este să dăm dovadă de modestie. Impactul a fost pozitiv, însă limitat, ceea ce nu e uimitor. Deoarece dacă vă uitați la urmările acestor acorduri până acum, dacă vă uitați la ultimii 13 ani, ce s-a întâmplat? O liberalizare a comerțului, a produsele comerciale, o, li- o liberalizare foarte limitată în sectorul agricol, și niciun fel de angajamente profunde din punct de vedere economic pe niciun țărm al Mediteranei. Deci dacă uitați la Tunisia, la Maroc, veți vedea că a crescut comerțul cu UE, au crescut exporturile către UE în mod semnificativ, însă, bineînțeles, potențialul economic a fost destul de limitat, deoarece acordurile încheiate până acum au fost limitate în ceea ce este impactul lor economic. Cea a doua întrebare. Cum anume reacționează politica noastră more for more la evenimentele din regiune? Faptul că am fost autorizat de Consiliu să explorăm posibilitatea de a negocia cu aceste patru țări arată că face o ajustare la situația acestor țări, deși țările sunt uh, pe diferite făgașuri democratice. Fiecare țară e diferită, deci nu avem un model unic pentru ele. În fiecare țară trebuie să facem o evaluare pe baza dialogului, să vedem dacă sunt uh, îndeplinite condițiile de lansare a negocierilor și asta depinde și de o valoare comună. Trebuie să existe o înțelegere comună în legătură cu voința ambelor părți de a se angaja într-un proces inevitabil de transformări economice profunde. Și sunt convins că negocierile pentru un acord de liber schimb profund nu pot avea succes decât dacă partenerul uh, e convins de interesul economic și dacă își dorește cu adevărat o integrare economică cu UE. Dacă asta nu e clar, dacă nu există un angajament clar uh, din punct de vedere democratic cu partenerii noștri, un astfel de negociere pentru un acord de liber schimb profund și cuprinzător nu are cum să reușească. Deci de aceea noi nu uh, grăbim lansarea negocierilor, ci lansăm acest proces doar atunci când ambele părți sunt convinse că aceasta este calea pe care trebuie să o ia. Și e clar că vor trebui luate decizii uh, politice dificile. Și e clar că economicele, reformele economice nu pot uh, reuși decât dacă sunt sprijinite din punct de vedere politic și uh, doar dacă diferiții actori din țările respective sunt implicați, comunitatea de afaceri sau alte părți din societatea civilă. De aceea ne bucură să vedem că atunci când discutăm cu Tunisia, cu Marocul, acest proces de angajare cu societatea civilă a fost lansat. E ceva important din proces. Și, bineînțeles, asta va fi o parte din implementarea oricărui acord pe care l-am încheiat, deoarece o importantă componentă a oricărui acord e dialogul și locul ocupat de societatea civilă. Deci e clar, nu vom avea o măsură unică pentru toate țările, ne vom asigura ca toate acordurile să fie coerente, să se bazeze pe niște principii comune, să fie că știm că Marocul nu e Tunisia, nici Jordania, Egipt e diferit uh, și el de toate aceste țări și de fiecare dată trebuie să vedem cât de profund este, e nivelul de integrare economică cu Uniunea Europeană. Dimensiunea regională, dacă am uitat-o, nu, bineînțeles, noi suntem pentru integrare economică regională, să nu e ușor. Sperăm însă că cele patru țări, părțile semnatare ale acordului de la Agadir, își vor da seama că au interesul să se integreze uh, și regional. Tot așa cum au interesul să se integreze cu Uniunea Europeană. Deci toate acordurile se referă la aceleași domenii. Chestiunea de la Bali. Ei, las asta pentru o altă discuție. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, Pier Antonio Panțeri, aveți cuvântul, câteva comentarii. Vă mulțumesc foarte pe scurt. În primul rând, aș vrea să spun că ar trebui să înțelegem cu toții că atunci când vorbim despre primăvara arabă, despre ceea ce a cauzat acest eveniment, deci să nu uităm că noi plătim întârzierile pe care le-am acumulat noi ca Uniune Europeană. Am vorbit despre cauzele economice, însă să nu uităm cauzele politice și vina noastră e destul de covârșitoare aici. Timp de ani, de zile, noi, practic, am uh, vrut să obținem stabilitatea în această regiune în schimbul menținerii unor anumite regimuri politice și tot am făcut compromisuri. Am uh, apărat aceste regimuri spunând că apărăm uh, lupta împotriva terorismului, deci acesta e contextul în care aflam, însă contextul ăsta a explodat din cauze economice și politice. Și când vorbim de astfel de chestiuni, eu cred că trebuie să încercăm să evităm să băgăm pe fereastră ceea ce am dat afară pe ușă. Eu văd că din nou încep să apară tot felul de idei uh, neocoloniale din partea anumitor țări UE, ceea ce vește legăturile cu aceste țări. Al doilea mesaj. Zona mediteraneană e cumva unică. Nu, nu e. Unele țări au avut primăvara arabă, altele uh, își schimbă sistemul pe cale uh, tradițională, parlamentară, deci țările acestea trebuie tratate în mod diferit, uh, individual. Deci noi nu avem cum să ne gândim, să percepem această zonă ca fiind un tot. Există elemente fundamentale din noua noastră politică de vecinătate care merită subliniate. E vorba de integrarea regională. E unul din aspectele hotărătoare uh, Uh, pe care trebuie să punem accentul dacă vrem să creăm o zonă de liber schimb și în același timp să înleznim niște procese virtuoase din punct de vedere economic și social în aceste țări. Și de ce spun asta? O spun domnului director. Trebuie să evaluăm cu seriozitate politica uh, noastră de parteneriate și să analizăm clar, să evaluăm clar acest principiu more for more, deoarece avem mari întârzieri și obiectivele noastre nu au fost deloc atinse. De-aia spun eu că ar trebui și, într-adevăr, să luăm și pulsul societății civile care reacționează mult mai rapid decât clasa politică din aceste țări. Clasa politică care are mari întârzieri în ceea ce privește reformele care trebuie întreprinse. Trebuie să facem asta. E ceva esențial pentru dezvoltarea acestor țări. Și să nu mai uităm un alt element esențial. Um, Întoarcerea capitalelor uh, care se află în străine, 30 de miliarde în Tunisia, între 80 și 100 de miliarde de euro în privința Libiei. Deci sunt bani de pe teritoriul Uniunii Europene care ar trebui să se întoarcă în aceste țări. Deci trebuie să încurajăm un cadru juridic pentru întoarcerea acestui capital, care va fi foarte util pentru atingerea obiectivelor despre care am vorbit. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, profesorul Ahmed Goneim. Cum e cu cei care se întorc, cu banii care se întorc fi investiți în aceste țări? O parte din banii deținuți de fosturile regime, regimuri uh, o parte e cumva exagerată, de deci nu știu dacă sunt chiar atât de mulți bani. Na, nu știu, în presă s-au anunțat anumite sume. Telegramele, pe scurt. Și femeiul, dacă folosește aceeași rețetă. Da, într-adevăr, folosește aceeași rețetă, însă nu dau vina pe femei și nici pe comunitatea internațională, deoarece dacă ai un regim care acum nu reușește să gestioneze dosarele economice, mă refer la Egipt, cel în cazul meu. Deci eu nu mă aștept ca vreun donator să dea bani unui regim incapabil. <laughs> Care e principala indicație că regimul e incapabil? Nici măcar un economist nu e acolo în guvern. Cine e consilierul președintelui? Cine, deci printre echipa lui de consilieri făcută, formată din 17 oameni, niciunul nu e economist. Deci economia nici nu afară în agenda lor. Acum, economia externă. Nu a fost o problemă pentru noi, procentual. Acum crește foarte mult și e periculos, pur și simplu pentru că e orientată către o singură țară care dă mulți bani Egiptului acum. E foarte periculos. Ar fi bine, bineînțeles, să se anuleze datoria, însă actualul regim nu prea pare să reacționeze cum trebuie, deoarece ei pur și simplu trec cu vederea problemele economice. Țările arabe sunt diferite. Acum, IMM-urile. Sunt de acord, poți fi un catalizator și un vector pentru creștere în țările din sudul Mediteranei, însă problema e că vorbim întotdeauna de IMM-uri și știm că e ceva evident oricum, să vorbim și despre IMM-uri ca și cum ar fi un întreg, însă sunt diferite în funcție de sector, de mărime, deci de aceea o strategie unică pentru toate IMM-urile a dat întotdeauna greș, deoarece sunt diferite. Și sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să sprijinim IMM-urile, însă întâi să analizăm care sunt nevoile lor reale. Acum, Agadir. Acord de la Agadir și comerțul intraregional. Da, a fost o inițiativă bună, însă există două probleme pentru a crește comerțul inter- interregional prin acest acord de la Agadir. În primul rând, stimulentele de a te implica sunt destul de reduse. Uh, Problema acumulării și a exporturilor nu e o prioritate pentru Egipt și Iordania. În schimb, Marocul și Tunisia au mari legături cu UE, deci pentru ei nu să pune aceeași problemă. Al doilea rând, nu există niciun benchmarking. Să vă spun, Egiptul, de exemplu, nu face diferența între modul în care exporturile se îndreaptă către Tunisia și, sau Maroc dacă merg prin zona liberă arabă sau prin uh, acordul de la Agadir. Deci nici măcar nu știu exact cum se fac schimburile. Acum, acordurile de asociere. Vreau să subliniez un lucru. Cred că există o problemă legată de evaluarea acestor acorduri de asociere. Pur și simplu pentru că nu există un format de a face această evaluare. Procentual, comerțul rămâne stabil cu Mediterana de Sud în termeni absoluți, a crescut însă. Cum evaluezi atunci asta? Nu e ușor. Trebuie să avem un format comun de evaluare a, a acordurilor de asociere cu țările din sudul Mediteranei. Și până acum n-am văzut așa ceva. Știu că există doar o inițiativă a Universității eh, din Sussex. Ei au făcut un astfel de format tip pentru evaluarea acestor acorduri de asociere. Și acum un alt punct final. Da, e nevoie de o integrare profundă, însă, dragul ei, asta nu înseamnă nimic. Ce vrei, ce vrem să spunem, ce aspecte vrem să consolidăm prin asta? E vorba doar de accesul la piață sau e vorba de consolidarea democrației, a drepturilor uh, civile? De deci să fim clari atunci când folosim astfel de termeni dacă vrem o propunere într-adevăr bună între ambele țărmuri ale Mării Mediterane. Vă mulțumesc. Trecem acum la al doilea grup de discuții. Acum doar doi vorbitori vor lua cuvântul. Primul este profesorul Eroan Lanon de la Universitatea din Ghent. Colegiul Europei, mai exact. Încă o dată și dumneavoastră aveți 10 minute, domnule profesor Lanon. Vă mulțumim pentru că ați venit. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc din inimă pentru invitație. E într-adevăr uh, o discuție importantă în legătură cu acordurile de liber schimb uh, profunde și cuprinzătoare, aprofundate și cuprinzătoare. Mă voi referi de asemenea asupra câtorva propuneri pentru a contribui la această dezbatere. Referitor la noua strategie a UE și măsurile care au fost hotărâte după, luate după primăvara arabă. Eu cred că trebuie să facem diferența între trei feluri de reacții. Una limitată doar în timpul perioadei primăverii arabe, vorba aici de asistență umanitară, nu mă voi referi la asta, după aceea o reacție socioeconomică pe termen mediu în cadrul programului primăverii, așa numită program al primăverii, aici e vorba de IMM-uri, de tineret, un program binevenit. Să programul acesta al primăverii a fost conceput ca un fel de multiprogram umbrelă, care acoperă multe. Mijloacele financiare și instrumentul existent au fost folosite imediat în momentul respectiv. V-ați referit de asemenea la evenimentul de la Dovil, care a fost foarte important. Și după părerea mea, cel mai important a fost faptul că au crescut împrumuturile de la BI către IMM-uri, dar și pentru infrastructură. A fost ceva foarte important, deci această creștere a rolului Băncii Europene de Investiții. De asemenea, s-a extins și mandatul BERT, ceva nou și important pe termen mediu și lung din punct de vedere economic. Din iunie 2011 avem un mandat din partea Consiliului pentru a negocia aceste acorduri de liber schimb. Și Consiliul de Afaceri Externe a prezentat asta foarte clar ca parte din un sprijin mai larg față de acești parteneri pentru uh, consolidarea democrației și aprofundarea democrației. Ce interesant e că doamna Ashton, împreună cu Comisia, uh, pe care a revizui politica externă când au început evenimentele din Tunisia. Deci s-au adaptat la evenimente, însă era ceva ce era pregătit de, a, de luni de zile. Tratatul de liber schimb a fost perceput ca o reacție imediată la promovarea arabă, însă să nu uităm că era deja pregătit cu ceva timp înainte. Deci să facem de asemenea uh, și diferența între o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare și un acord. S-a spus că există acorduri de asociere Euromed, care stabilesc uh, acordurile liber schimb. În 2006, într-o comunicare privind consolidarea păcii de uh, vecinătate, Comisia spune următorul. Deci, acordurile de schimb acoperă bunurile comerciale și negocierile au fost lansate recent pentru uh, a include serviciile și sectorul pescuitului și agricol. De-a lungul timpului, implementarea planurilor de acțiune va pregăti terenul pentru încheierea unei noi generații de acorduri de liber schimb profunde și cuprinzătoare cu toți partenerii asemănătoare celui negociat cu Ucraina. Dacă uitați la mandatul confedat, nu se referă la negocierea unui nou acord, ci la negocierea unor zone de liber schimb. Deci o serie de acorduri care vor completa actualul acord de liber schimb. Deci pe viitor vom avea și un nou acord de asociere cu Ucraina. Și ce vedem? Un acord de asociere care se bazează pe același, pe temeiul juridic obișnuit de asociere. Nu se face trimitere deloc la articolul 8 din Tratatul Lisabona, care se referă direct la, tratat, la politica de vecinătate și la posibilitatea de a încheia acorduri specifice cu vecinii noștri și, de asemenea, mandatul Consiliului față de Comisie e clar când negociază cu aceste patru țări arabe, trebuie să aibă în vedere patru zone de liber schimb, de deci nu un nou acord. De recomandarea Comisiei către Consiliu să deschidă negocieri bilaterale cu Egiptul, Iordania, Marocco și Tunisia pentru o actualizarea acordurilor existente și pentru stabilirea unor zone cuprinzătoare de liber schimb. Deci, deocamdată nu e vorba de o nouă generație de acorduri de asociere. În primul rând, așa cum s-a spus, și ca să știm clar despre ce vorba, deci ce o situație foarte complexă, avem acordurile de asociere Euromed, și aici e posibil să extinzi acoperirea către produse agricole și servicii. Asta era deja prevăzut de la bun început, însă mai există și o altă pistă a politicii de vecinătate și aici sunt incluse acorduri multilaterale în domeniul transporturilor sau energiei, de exemplu, și mai e și o cale bilaterală și aici e practic miezul zonei de liber schimb, și anume încheierea de acorduri tehnice noi. Și există o serie de astfel de acorduri, nu le voi menționa pe toate, se vorba de conformitatea acceptării bunurilor industriale, mecanisme de soluționare a litigiilor, protocoale și așa mai departe. Deci, la ce vom asista pe termen uh, mediu? Uh, o proliferare a acordurilor sectoriale, ceea ce nu e neapărat o veste bună. ce situația se va uh, situația va deveni și mai complexă. Așa se întâmplă și cu Elveția, de exemplu. Acolo există foarte multe astfel de acorduri. Și e important să gestionăm asta din start, să știm ce facem cu Marocul, de exemplu, să încheiem ce s-a prevăzut în acordurile Euromed, însă trebuie să ne gândim la viitor și să ne gândim la modelul nostru, acea comunitate uh, de vecinătate. Aici nu prea se gândește clar în termenii Uniunii Vamale și în termeni de acord de liber schimb tradițional. De deci ce se va întâmpla? Țările partenere vor ceda o parte din suveranitate către UE, așa cum se întâmplă cu Turcia. Însă asta trebuie să fie, acest lucru trebuie să fie însoțit de o asociere politică mai profundă legată de luarea deciziilor. Deci aici e o perspectivă pe termen mult mai lung. Deci e important să știm clar despre ce e vorba. Deoarece ne vom confrunta în principal cu un nivel crescut de complexitate și Egiptul e un bun exemplu. Ce înseamnă toate astea? Laboratoare, certificare, probleme foarte tehnice și pentru asta e nevoie de o structură și de oameni care să fie gata să gestioneze așa ceva. E o ceva foarte tehnic. Deci țin să subliniez asta. Și ar vrea să mă mai refer la două alte lucruri, la două sau trei alte lucruri. În primul rând, contextul regional, care e foarte important. Se întâmplă multe lucruri noi, cum ar fi noile relații în cadrul Ligii Arabe, importanța țelor din Golf sau a Chinei, importanță crescută. De asemenea, și reflecția la model. Vă reamintesc când domnul Hanuș a ajuns la Tunis. În primul rând a spus, nu vă temeți, modelul nostru este cel turcesc. Ce înseamnă asta? Un model compatibil cu economia de piață și compatibil, cel puțin într-o oarecare măsură, cu democratizarea. Acum, după cum vedem, uh, acest model este din ce în ce mai uh, uh, analizat și pe termen scurt, e clar că avem nevoie de valori de impact uh, detaliate pe sectoare pentru a avea o abordare țintită și pentru fiecare țară și pentru fiecare sector. Deci nu putem generaliza aici. Și niște stimulente eficiente sunt esențiale. Și aici nu e vorba doar de bani. E vorba și de training, de formare E nevoie de o raționalizare juridică de asemenea. Pe termen mediu și lung e nevoie de așa ceva. Dacă avem acorduri asemănătoare în parteneriatul estic uh, și în sud, acest lucru va crește comerțul între țările din sud, între sud și est și între sud și nord. Deci e nevoie de o mai mare siguranță juridică, deoarece sunt niște. e un context uh, complex, comerțul e în creștere și e nevoie de o strategie pan-mediteraneană care să se bazeze pe niște interese și pe niște valori comune. Vă mulțumesc, domnule profesor Lanon. Vă informez că domnul Lennon a scris foarte mult, multe pe această temă, inclusiv o carte publicată anul trecut le deși de la politica europeană de voisinaj, adică sfidările politicii europene de vecinătate, Dumna, iar de asemenea va publica un studiu aprofundat referitor la reacția economică la crize și generarea de acorduri comerciale cu țările terțe. Mă întreb dacă nu cumva aș dorește Comisia Europeană să facă câteva comentarii în legătură cu reacțiile noastre față de evenimentele din zona mediterană. Măcar o reacție așa pe scurt, vă rog frumos. Da, sigur, e important să clarificăm anumite lucruri. E drept că în ultimii ani, înainte de primăvara arabă, eforturile noastre față din țările din regiune se îndreptau către încheierea acordurilor de asociere prin negocieri sectoriale. Am negociat în sectorul agricol, am încheiat un acord cu Marocul, cu Egiptul, cu Iordania, nu cu Tunisia, din mai multe motive. Am negociat și în legătură cu soluționarea litigilor pentru a avea un cadru juridic solid și am încercat să vedem cât de mult putem uh, negocia la servicii. E o abordare testată, încercată, însă să știm clar, nu e abordarea din spatele noului mandat adoptat de Comisie în urma primăvării arabe. Această nouă abordare le oferă țărilor interesate o abordare mai globală. Deci pornim de la acordul de asociere, nu trebuie să inventăm rata, avem deja acordul de asociere cu toate țările respective, însă încercăm să aprofundăm integrarea economică, nu în mod sectorial, ci global. Ținând cont de toate aspectele din relațiile noastre comerciale și economice cu aceste țări. Asta înseamnă un acord de liber schimb. Asta am început să negociem cu Marocul, la asta discutăm acum cu Tunisia și într-o măsură mai mică cu Egiptul. Să nu e vorba de acorduri sectoriale diferite ca în trecut, ci e vorba de dezvoltarea componentei economice și comerciale din acordul de asociere, cu un obiectiv pe termen lung, o zonă comună economică. Să trebuie să vedem în funcție de fiecare țară care sunt prioritățile legate de alinierea la chiul comunitar și vă dați seama că În funcție de fiecare sector se definesc prioritățile pentru alinierea cu acquis comunitar, să vedem care este de asemenea și interacțiunea cu reformele economice. Asta e problema acestor acorduri de liber schimb. Trebuie să lămurim clar că nu e vorba de o proliferare a unor acorduri sectoriale față de cele existente. Nu asta facem cu Marocul și nici nu asta discutăm cu Tunisia. Vă mulțumesc foarte mult. Ultimul nostru vorbitor acum, tot de pe țărmul de sud al Mediteranei, ambasadorul Alemenaur, ambasadorul Marocului, pe lângă Uniunea Europeană, bineînțeles, L-am ales dintr-un motiv clar, Marocul va fi prima țară care va începe negocierile pentru un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Și colegul nostru aici, Ignacio Garcia, va fi principalul negociator. Îi salut și pe reprezentanții ambasadei Tunisiei și Iordanului aici. Vă urez bun venit. Iordanii, mă scuzați, vă urez bun venit. Deci vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule ambasador, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația la acest atelier uh, și pentru această dezbatere în comun privind noile acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare încheiate în țările noastre. De altfel, țara noastră este prima care demarează negocierile cu Uniunea Europeană pe acest subiect. Am vorbit despre reacția rapidă a Uniunii Europene în fața primăverii arabe cu cele două comunicări din martie și mai 2011 pentru relansarea unui nou parteneriat, mai ales cu țările din Sud pe cele două axe principale, pe de o parte parteneriatul pentru mobilitate, care face obiectul unui, uh, unei alte dezbateri, și încheierea de acorduri de uh, liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. Dar așa cum s-a spus mai devreme, a existat deja un demers prealabil primăverii arabe și în cadrul politicii europene de vecinătate întărită. Ei bine, acest predemers era o modalitate de relansare a cooperării Uniunii Europene cu partenerii săi din Est și din Sud. Ucraina, de exemplu, a angajat negocieri chiar înaintea țărilor din Sud. Au fost reamintite cele patru țări din Sud care au fost selectate de către Uniunea Europeană pentru a inaugura acest nou parteneriat. Așa cum a spus și domnul Bersero, am demarat o primă rundă de negocieri în luna aprilie cu Uniunea Europeană și Uh, vom avea o nouă rundă de negocieri în luna octombrie la Bruxelles. Dincolo de terminologia utilizată, armonizarea legislativă sau convergența reglementară care reprezintă uh, elementele esențiale ale acestor acorduri, ei bine, din punctul nostru de vedere, avem un obiectiv precis, să permitem Marocului să beneficieze Uh, în mod proporțional de cele patru libertăți care formează achiul european, libertatea circulație a bunurilor, a serviciilor, a capitalurilor și a persoanelor. Și în conformitate cu planul de acțiuni uh, stabilit de către Uniunea Europeană pentru Maroc, obiectivul este de a merge către un, către un spațiu economic comun. Uh, și sunt de acord cu domnul uh, uh, Lennon. Avem nevoie de o perspectivă politică și strategică și de o perspectivă economică foarte clară din partea Uniunii Europene. Noi, țările din Sud, sau cel puțin din zona de vecinătate a Uniunii Europene, Suntem țări care ne-am angajat în mod strategic împreună cu Europa și care dorim să armonizăm legislațiile și în acest context avem nevoie de aceste perspective și cred că tratatul de la Lisabona permite acest lucru. Domnul Lennon a reamintit articolul 8 și această viziune a noului cadru contractual ne conduce către încheierea de noi acorduri cu Uniunea Europeană, dintre care cel pe care l-am lansat în luna aprilie. Trei observații mi-apar aici ca fiind importante. Prima, acordul de liber schimb aprofundat și complet nu are pretenția să integreze cele 35 de capitole de acquis comunitar, ci dorește să permită o apropiere reglementară, o armonizare legislativă în sectoare care au fost definite de către parteneri ca fiind sectoare prioritare. Al doilea punct toate țările partenere, nu toate țările partenere pleacă de la zero. Dacă iau cazul Marocului, deja de 10 ani, poate chiar de peste 10 ani, pentru că dacă mă uit mai în spate în istorie, opțiunile făcute de Maroc de la independența sa către o economie de piață și angajamentul său strategic față de Europa a condus această țară să includă, aș spune, în mod automat în um, legislația sa anumite standarde europene și acest lucru a fost întărit apoi la uh, mijlocul anilor 80 când Marocul a devenit, a intrat printre membrii fondatori ai OMC și ca și în calitate de partener la acorduri multiple pe care le-a negociat cu Uniunea Europeană, e bine, Marocul a răspuns la această necesitate de armonizare legislativă și reglementară cu standardele europene. În al treilea rând, aceste acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătare nu trebuie să fie văzute ca o simplă oportunitate, ci ca o piesă dintr-un puzzle care este mai uh, mare, mai extins și acoperă toate domeniile de parteneriat cu Uniunea Europeană către acest spațiu economic comun, dar care merge poate chiar mai departe și în domeniile politice, democratice și sociale. În cadrul negocierilor pe care le-am uh, demarat cu Uniunea Europeană au fost selectate trei sectoare care să instaureze această armonizare legislativă, serviciile financiare, achizițiile publice și standardele industriale. Sigur că această listă nu este una exhaustivă, mai există și alte sectoare care se vor adăuga încetul cu încetul, transporturile sau agricultura. Marocul a ales aceste trei sectoare ca răspuns la nevoile sale strategice, nevoi de dezvoltare, dar și ca urmare a progreselor deja obținute, pentru că avem uh, o contribuție și am obținut deja rezultate în materie de transpunere legislativă în aceste trei sectoare. Demersul acum, metoda utilizată sau care va fi utilizată pe viitor trebuie să fie una progresivă și secvențială într-o primă etapă cu uh, capitolele relevante din arhivul comunitar și apoi, într-o a doua etapă, atunci când efectele transpunerii vor deveni vizibile, va fi nevoie de o aprofundare și de o lărgire a spectrului achiului comunitar. În acest caz, cred că țările partenere au o responsabilitate. Am vorbit despre condiționalitățile procesului. Ei bine, demersul trebuie neapărat să fie unul participativ și inclusiv. Inclusiv pentru că țările partenere trebuie să aleg, aleagă care sunt prioritățile și participativ pentru că trebuie să facă obiectul unei dezbateri care să nu se concentreze numai la nivelul uh, oficial, ci care trebuie să fie extinsă pentru a include toate forțele motoare ale unei țări. Este un demers pe care l-am, acest demers l-am utilizat deja de mulți ani în Maroc și ne-a permis să implementăm uh, în mod rapid o serie de reforme foarte importante. parlamentarii, partidele politice trebuie și ei să fie implicați în dezbatere, dar și uh, reprezentanții societății civile, um, operatorii economici atunci când e vorba de acordurile de liber schimb, dar și sindicatele și, bineînțeles, chiar și organizațiile vizate, ca de exemplu cercetătorii și în cadrul acestui demers avem un prim grup restrâns care este format din, uh, aș spune, oficiali și apoi un grup mai larg care poate să definească strategia generală a Marocului în procesul de uh, încheiere a acestui acord. și sper și cred că expertiza pe care Marocul a dobândit-o în acești ultimi ani, datorită reformelor care au fost inițiate și sprijinite uh, datorită um, majestății sale regelui în ultimii ani, vor aduce noi progrese și mă gândesc și la uh, Uh, ultima Constituție adoptată în 2011. Uh, Ei bine, toate aceste baze, așadar, sper că vor permite Marocului să dezvolte capacități de absorpție a achiului comunitar și capacități de asumare uh, de, de, de aplicare a criteriilor de la Copenhaga. Da, este un proces ambițios, cu multe provocări și, în același timp, are și un cost. Și trebuie să vă spun foarte sincer că Marocul nu poate să suporte singur acest cost. Nu poate să și-l asume. De aceea avem nevoie de partenerii noștri europeni. Dincolo de, de acordurile de liber schimb, dincolo de un acord pe agricultură, dincolo de un acord privind rezolvarea, um, uh, rezolvarea disputelor, litigilor, îmi cer scuze, um, ei bine, avem nevoie de o viziune, avem nevoie de un sprijin. Uh, uh, știm că solidaritatea nu înseamnă uh, o asistență gratuită. Știm că Uniunea Europeană s-a implicat foarte mult prin mecanismele sale de extindere și că are instrumente pe care poate să le propună vecinilor săi din Sud. Mă gândesc la fondurile structurale și la fondurile de coeziune, pentru că uh, Aici există un impact, un impact social care trebuie evaluat și trebuie să vedem care sunt posibilitățile de a răspunde acestor provocări sociale. Și cred că avem nevoie aici de noi mecanisme care și-au dovedit utilitatea în Europa și care ar putea fi dezvoltate și în cadrul politicii de vecinătate a Uniunii Europene. La fel și în perspectiva bugetului european 2014-2020 și aici cred că ar trebui să existe o secțiune importantă care să fie consacrată acestor țări care se angajează în aceste reforme. Și închei aici cu un subiect la fel de important și anume cel al integrării regionale. Cred că dacă dorim să reușim în acest proiect, ei bine, el trebuie să evolueze de la un cadru bilateral către un cadru regional. Integrarea sud-sud mi se pare a fi foarte importantă. Cred că acordul de la Agadir este uh, perfectibil, dar în același timp a arătat deja că cele patru state semnatare sunt gata să se integreze într-o dimensiune regională uh, un proces care a demarat greu, dar care și-a arătat deja um, rezultatele. Această uniune a țărilor arabe din Maghreb, care se, bazat, se bazează pe identitatea culturală comună și pe, um, și pe elementele economice comune, poate fi un partener foarte bun pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul membrilor comisiei noastre, Paul Murphy Gue. Mulțumesc foarte mult. Uh, Mulțumesc pentru această prezentare pe un subiect foarte important pentru că acest um, acord este unul dintre primele dintr-o serie mai mare care va fi um, implementată de comisie. Și impactul asupra celor de pe teren este foarte important. Și puteți să ne dați mai multe detalii despre impactul unui astfel de acord, dacă acesta ar fi implementat la nivelul la care se dorește ca să fie implementat, cam care ar fi impactul asupra micilor agricultori? Cum va fi protejat uh, sectorul agricol, sector care va suferi schimbări? De asemenea, asupra lucrătorilor din industria din Maroc. S-au realizat studii în acest sens. Și câteva cuvinte și despre drepturile omului. Este clar că oamenii din Sahara de Vest nu au fost uh, implicați ca niște adevărați actori în acest proces sau în inițierea acestor discuții. Vă întreb și această regiune va fi inclusă în acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător sau această zonă va fi exclusă? Și aș dori să știu care este poziția Comisiei și a ambasadorului pe această temă. Și o altă țară din uh, regiune, Israelul, și acolo este o nouă abordare de recunoaștere a drepturilor omului și a democrației, abordare însă care nu este atât de evidentă și uh, chiar astăzi uh, ministrul israelian a spus că o soluție cu două state este imposibilă și vă întreb care ar trebui să fie răspunsul Uniunii Europene în fața unei agravări a situației în ceea ce privește tratamentul rezervat palestinienilor, odată cu expansiunea coloniilor, de asemenea reținerea uh, impozitelor uh, plătite și care, care va fi reacția în comparație cu um, um relațiile și întărirea relațiilor UE-Israel? Uh, De asemenea, s-a pus și problema etichetării bunurilor care provin din, uh, din uh, teritoriile ocupate. Lucru care nu se întâmplă până în prezent. Și la această întrebare Comisia a răspuns că împreună cu SAE uh, discută despre posibilitatea de a prezenta niște linii directoare obligatorii uh, ale Uniunii Europene pe această temă. Vă întreb care este poziția dumneavoastră și când se va face acest lucru. Mulțumesc. Alte luări de cuvânt? Este un uh, atelier, deci puteți să luați liber cuvântul. A. Întâi uh, publicul și apoi mă întorc către ambasador. Vă rog să vă, să vă prezentați. Good afternoon, Pelasgo Gondon from the European Commission. Bună ziua, reprezint uh, Comisia Europeană de Cercetare și Inovație. O întrebare pentru domnul ambasador cu privire la influența din ce în ce mai mare a țărilor din Golf, mai ales a Qatarului, Arabiei Saudite în, acest acorduri, în aceste acorduri comerciale. Credeți că uh, influența lor poate să aibă aici un cuvânt de spus în relațiile cu Uniunea Europeană? Vă rog. Vă rog să vă prezentați. Mulțumesc pentru invitație sunt fizician, informatician și cetățean european. Am urmărit cu foarte mare atenție situația din țările care au trecut prin revoluțiile arabe. Am câteva întrebări și eu. De unde știți că banii numai două întrebări, vă rog, o roagă domnul președinte. Bine, aceasta este prima mea întrebare. Așadar, cum știți că banii pe care îi plătiți pentru ajutoarele în cadrul liberului schimb interregional ajunge, ajung acolo unde trebuie și nu este utilizat în alte scopuri, pentru că situația din aceste țări nu este atât de clară din punct de vedere politic și nici din punct de vedere economic și nu există un respect al drepturilor omului și înainte chiar nu s-a făcut nimic în acest sens. Și a doua întrebare către o persoană care provine din aceste țări, care sunt reformele economice și sociale? Pentru că până acum nu s-a făcut nimic. Așadar, care sunt reformele economice și sociale pe care doriți să le inițiați în cadrul acestui liber schimb uh, interregional? Mulțumesc! grupe. J'ai une question pour monsieur, pour monsieur l'ambassadeur, donc merci de votre... Am uh, și eu o întrebare mm, pentru domnul ambasador, reprezint grupul PPE. Marocul este singura țară de pe continentul african cu care am demarat negocieri uh, privind un acord legat de comerț, de servicii, investiții. Este așadar singura țară cu care reușim să negociem niște puncte care sunt importante însă pentru multe alte țări. Și asta pentru că Marocul s-a angajat deja de multă vreme pe această cale la nivel internațional, odată cu încheierea acordului privind liberalizarea produselor agricole și nu trebuie să uităm, odată cu participarea Marocului la negocierile privind, uh, privind acta. Marocul este singura țară uh, din regiune care a semnat acest acord, care a participat la negocieri. Acum nu știu dacă ați și încheiat uh, procesul de ratificare a Uh, al acestui uh, acord în țara dumneavoastră? Dacă da, atunci o să vă rog să ne spuneți și care sunt consecințele. Atunci, întrebarea mea. Agricultura și sectorul industrial reprezintă pentru țara dumneavoastră un element foarte important. Uh, serviciile fiind un sector mai limitat, vă întreb dacă ați demarat niște schimbări structurale în țara dumneavoastră pentru a vă pregăti pentru acest acord, dacă da, continuați să implementați aceste uh, schimbări structurale. Și a doua întrebare mai generală și pentru ambasadorii celor altor țări, vă întreb dacă sunteți cu adevărat gata să demarați aceste negocieri? Mulțumesc, doamna Muscardini. Brevisimă, președinte. Voi, voi fi într-adevăr succintă, domnule președinte. Am o întrebare către domnul ambasador. Ce părere aveți dumneavoastră? Acordul acesta care va fi semnat în ceea ce urmează, va avea efecte pozitive sau uh, negative asupra proiectului Marocul verde, ecologic? Poate că și regiunile europene pot să urmeze acest exemplu. Regiunile defavorizate. Mulțumesc. Trecem acum uh, la ceilalți reprezentanți. Cred că e corect să le dăm cuvântul pentru câteva uh, observații scurte. Începem cu ambasadorul Iordaniei. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția este foarte animată și apreciez asta foarte mult. E un atelier reușit și foarte relevant pentru tot ceea ce se întâmplă în partea noastră a lumii, mai ales în termenii relației cu Europa. În primul rând, aș dori să atrag atenția audienței și participanților la terenul de lucru că Iordania, e important să ne amintim, are un plan de acțiune negociat cu Uniunea Europeană încă dinainte de primăvara arabă și în acest plan Iordania, în consultare și colaborare cu partenerii europeni, a prezentat o reformă politică încurajatoare, promițătoare și asta pe lângă agenda de reformă economică. În urma răspunsului european la primăvara arabă, ați menționat chiar și uh, DCFTA și țările care sunt avute în vedere pentru zone de liber schimb comprehensive, trebuie să nu uităm și parteneriatul pentru mobilitate. De fapt, în teorie, vorbim despre ceva care este foarte uh, atrăgător, foarte util, foarte necesar, mai ales în cele patru țări la sud de Mediterana. Impactul economic previzionat este foarte important, mai ales uh, Uh, în ceea ce privește acest acord comprehensiv. Dar, în realitate, și permiteți-mi să vă vorbesc ca tehnician, foarte pe scurt spune președintele. Deci, în termeni practici, despre ce vorbim? E o procedură foarte sofisticată între cele patru țări și Uniunea Europeană. Ca să scurtăm povestea și ca să minimizăm uh, impactul sofisticării acesteia, partenerii la sud de Mediterana, cei patru, au nevoie de simplificare adițională a acelor elemente care favorizează transformarea celor patru țări în parteneri eficienți comerciali. Dacă analizăm istoria comercială între partenerii sudici și Uniunea Europeană după acordul de asociere, vedem că fluxul comercial din Europa către aceste țări s-a triplat sau a crescut oricum semnificativ, comparativ cu comerțul care Uh, comparativ, mă scuzați, cu uh, transferul de mărfuri în relație comerciale către Uniunea Europeană. Să nu uităm uh, normele Euromed de origine. Un sistem foarte complex care pentru țările de la sud este imposibil de întrunit. Mulțumesc. Urmează acum ambasadorul Tunisiei. Dar vă rog frumos, și dumneavoastră să fiți succint. Eu sunt ministru plenipotențiar de l'ambassade, donc euh, l'ambassadeur c'est... Mulțumesc. Ah, e o plăcere să pot să mă aflu și eu astăzi aici. Aș vrea să spun că s-au spus astăzi foarte multe lucruri interesante. Îi mulțumesc Parlamentului și Comisiei Intai pentru faptul că ne-au dat ocazia de a avea acest schimb de opinii în legătură cu acordul uh, de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Nu ar trebui să se creadă că Uniunea Europeană ne impune ceva. Acest acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător e o propunere din partea Uniunii Europene față de țările noastre, care conține elemente pozitive și mai puțin pozitive. Fiecare țară trebuie să le evalueze în funcție de starea sa de pregătire în orice caz, asta se înscrie în cadrul evoluției relațiilor noastre cu Uniunea Europeană și cu toții ne dorim o aprofundare a relațiilor noastre cu Uniunea Europeană, dar fiind că asta e calea firească. Acum, s-au spus aici lucruri în favoarea sau în detrimentul acestui acord. E clar, fiecare țară vine cu specificitatea sa. E vorba de o reacție unică la primăvara arabă în funcție de situații foarte diferite între Maroc, Tunisia și Egipt. Fiecare țară își are propriul proces uh, intern. În orice caz, noi tunizienii considerăm că acest acord, și aici uh, știu că profesorul Lano nu e de acord, el crede că e ceva între un FTA și ceva mai puțin decât un spațiu economic european. Însă, în orice caz, e vorba de a face față condițiilor fiecarei țări de pe țărmul de sud al Mediteranei. E vorba de aprofundarea relațiilor noastre cu Uniunea Europeană. Însă, în orice caz, singurul comentariu pe care aș vrea să-l fac aici e că în Tunisia ne aflăm acum într-o fază de tranziție punct de vedere economic, uh, suntem fragilizați. A crescut, uh, a scăzut uh, nivelul nostru de creștere PIB-ului în ultimii ani. Deci acum nu suntem în stare să pornim negocierile pentru un acord care să aibă un cost pentru noi, cum spunea ambasadorul marocan. Deci noi va trebui să evaluăm cu atenție acest acord, să vedem care e impactul lui, pentru asta e nevoie de timp. De asemenea, trebuie să consultăm societatea civilă și toți cei implicați, deoarece guvernul nu are cum să hotărască de unul singur așa ceva. E ceva foarte important, cu implicații profunde. Deci are loc acum un proces de consultări și împreună cu partenerii noștri europeni <coughs> dialogăm de asemenea. Domnul Berseru a fost în Tunisia săptămâna trecută și ne-a spus de ce această abordare e bine Uh, întemeiată. Și odată ce vom înțelege bine avantajele acestui acord, bineînțeles, ne vom angaja cu seriozitate în negocieri pentru a ajunge la o formă de acord sau nu știu care va fi cadrul juridic uh, definitiv. Deci până acum nu am avut astfel de experiențe în regiune. Marocul a început cel puțin. Noi suntem uh, puțin mai... Noi avem o mică întârziere, însă până la urmă vom ajunge și noi în același punct. Bine, haideți să revenim acum la vorbitorii noștri, să-i dăm cuvântul întâi profesorului Lano. Nu Aveți cuvântul. Thank you very much. Well, just... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, trei puncte. În primul rând, ca să răspund comisiei cu privire la complexitate. Pentru studiu am pregătit mai multe tabele pentru a vă arăta că există diferențe între, asocie, între acordurile de asociere. Există prevederi în ceea ce privește JAI în acordul cu Algeria, care, de exemplu, nu apar și în acordul cu Tunisia și cu Marocul și negociem un nou parteneriat de mobilitate puțin în afara acestui acord. Și apoi comparăm acest uh, acord cu ceea ce s-a întâmplat cu Ucraina și vedem exact care sunt diferențele în ceea ce privește cadrul semnării, noi uh, informații pentru acord înseamnă noi negocieri și înseamnă ratificare, adică un proces democratic. Pe mine m-ar interesa foarte tare să am asemenea uh, procese de negociere cu noile regimuri politice. E foarte important să avem uh, acest demers, dar, din nou, pe termen lung. Sunt perfect de acord cu strategia care a fost adoptată acum, și anume să să lucrăm acum pe regiunile de DCFTA și să găsim un cadru de cooperare. Și aici o notă de diferențiere care este iarăși importantă, pentru că de multe ori s-a menționat, diferențierea este importantă, dar nu ar trebui să genereze discriminare și este un risc real cu care ne confruntăm, pentru că treptat noi creăm o politică de vecinătate pe mai multe viteze, iar pentru reprezentanții Tunisiei spun că ar trebui să fie mai mult decât un ALS tradițional și mai puțin decât un acord economic. Dar nu știm deocamdată ce e mai mult, e mai puțin, e la fel. Cam asta e întrebarea. Acum, domnul ambasador Menaur din Maroc. Vous avez beaucoup de questions? Oui. Sunt multe întrebări la care trebuie să răspundeți? Da, eu voi încerca să răspund la toate fără să uit vreuna. Referitor la întrebările domnului Murphy privind agricultura. Știți că avem un acord care a intrat în vigoare acum un an de zile încă nu putem analiza impactul acestui acord. Să vedem dacă a fost pozitiv sau negativ. Eu cred că accesul la piață pentru prosele agricole marocane deci, uh, s-a îmbunătățit. Poate că va trebui să judecăm lucrurile din perspectiva barierelor non-tarifare care încă există și care uneori îngreunează accesul la piața al produselor uh, uh, marocane, deci în Uniunea Europeană. În sens invers, există sau acorda concesii concesiuni Europei în ceea ce privește acordul uh, la piață, cu excepția concesii, mă scuzați, cu excepția unei liste ceea ce privește acest um, acord de liber schimb uh, aprofundat și cuprinzător, aici nu am stabilit că acesta este un sector prioritar, agricultură, Adică, de ce? Deoarece pentru noi agricultura are o dimensiune socială foarte importantă. 6 milioane de agricultori trăiesc de pe urma unor mici exploatații și pentru ei nevoie de măsuri de însoțire, măsuri care se fac printr-o serie de subvenții, o formă de protecție care este acordată acestor mici agricultori. E un sector care, la un moment dat, într-o fază a doua sau a treia, ar putea să se deschidă, însă deocamdată ne-am concentrat prioritățile asupra celor trei sectoare menționate. Referitor la drepturile omului, sincer, cred că dacă să ne gândim la vreun vecin de al Europei, la Est sau la Sud, oriunde ar fi, o țară care uh, să elaboreze un nivel de colaborare atât de ridicat cu Europa și cu organizațiile europene și cele multinaționale, e bine, acea țară e Marocul. Deci noi suntem primii care am înființat un subcomitet pentru drepturile omului, deja s-au împlinit 10 ani de atunci, aproape comitet care se întâlnește regulat, de asemenea, împreună cu Consiliul Europei, colaborăm foarte mult în domeniul drepturilor omului. În procesul nostru de adaptare am integrat deja convenția acestei uh, organizații și alte astfel de convenții vor, inclu- vor fi incluse în uh, Constituția noastră. Ne întâlnim anual cu Consiliul Drepturilor Omului de la Geneva și, bineînțeles, și cu ONU. Deci, din această privință, e ce pot să vă spun? Care a fost demersul nostru? Să asociem cât mai mulți actori în proiectele de dezvoltare, inclusiv asociațiile și mai ales societatea civilă. Nu vă spun acum că la noi e raiul pe pământ. Nu, bineînțeles, lucrurile pot fi îmbunătățite ca peste tot, se în orice caz noi suntem dispuși să lucrăm, nu facem din asta un tabu, discutăm despre asta și în Maroc, dar și cu Uniunea Europeană. De exemplu, am avut uh, contacte în Scandinavia, în Suedia, prin intermediul mediatorului, pe, pentru a înființa această instituție a mediatorului. Da, vorbeați despre populația din Sahara Occidentală, Saharaui, spuneați că ei nu sunt implicați deloc. Ei nu, nu e adevărat. Există la toate nivelurile, parlamentari, în administrație, la nivel înalt și oricum saharauii au participat la toate, procentele, toate proiectele de dezvoltare din Maroc. Populația saharaui e percepută ca orice alt actor regional și odată cu noua Constituție, rolul lor e consolidat. Avem și un plan de autonomie, un proces de regionalizare propus în cadrul Constituției marocane. Acum, respectă sau nu acest acord dreptul internațional? Vă fac trimitere la avizele juridice uh, emise de Parlament, Comisie și uh, Consiliu. Vă fac trimitere la um, declarațiile Uniunii Europene care arată cu toatele că dreptul marocan e conform uh, cu cel internațional. Referitor la ceilalți actori din regiune și interacțiunile sud-sud, Știți că atunci când vorbim despre transformări și tulburări în țările din Sud, nu ne gândim doar la primăvara arabă. Eu cred că ar trebui să mergem uh, mai mult în trecut. Eu cred că prăbușirea blocului sovietic a dus practic la perimarea acordurilor de la Ialta și zonele de influență nu mai sunt cele care erau. Și în zona mediteraneană apar acum noi actori care se implică foarte mult. Nu e doar Uniunea Europeană acolo un actor important, mai sunt și americanii, Rusia, Turcia, fondurile suverane din Golf, bineînțeles din Golful Persic, care se implică mult. Cu atât mai bine dacă o fac pentru încurajarea concurenței, uh, unei concurențe echilibrate de altfel, referitor la reformele economice și sociale nu mă voi referi la alte țări, mă voi limita doar la Maroc, trebuie să vă spun că din 2000 încoace am uh, elaborat o serie de reforme foarte importante, reforme sprijinite de Uniunea Europeană și care au ca scop aproape exclusiv uh, obținerea unui impact social. 70% din asistența Uniunii Europene uh, acordată Marocului se referă mai ales la sectoarele sociale, sănătatea, învățământul, Inițiativa Națională de Dezvoltare Umană, deoarece știm că în acest proces de evoluție economică avem nevoie și de o plasă de siguranță pentru a, nu, pentru a nu lăsa de izbeliște o parte importantă din populația noastră. Acum, reformele structurale. Dacă acest acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător poate avea un impact asupra reformei agrare. Poate că ce am spus eu, uh, dacă poate avea un impact asupra planului Marocul ecologic verde. Aici avem două componente. Protecția agriculturii de mici dimensiuni în primul rând și aici noi ne dăm seama că sectorul trebuie să beneficieze de un anumit nivel de protecție și acest plan Marocul verde și planul agricol, în general, e exclus deocamdată din uh, tratatul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Vă mulțumesc. Acum și Comisiei uh, Europene s-au pus mai multe întrebări. Vreți să răspundeți, vă rog? Da. Mă voi referi la întrebarea făcută, adresată de domnul Murphy. În primul rând, referitor la impactul uh, acestui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător pe care îl negociem. Trebuie să știți că de fiecare dată când negociem un nou acord comercial, comandăm o evaluare independentă făcută de un consultant independent. Așa s-a făcut și în cazul Marocului și Tunisiei și nu vreau să vă spun decât că Primele rapoarte interimare sunt publice acum, începând cu data 99, 29 mai, atât pentru Maroc cât și pentru Tunisia. Și, bineînțeles, am invitat social civilă să vă aducă comentarii la acestea, atât din Uniunea Europeană cât și din țările respective. Vreau să vă menționez doar faptul asupra micilor uh, agricultori. La asta v-ați referit dumneavoastră impactul asupra micilor agricultori și asupra industriei. Trebuie să știți că deschiderea acestor sectoare în Maroc deja a avut loc în baza acordului uh, de liber schimb. În ceea ce privește agricultura, s-a făcut o Um, refigurare asimetrică. Acest acord de liber schimb aprofundat și comprinzător uh, va avea beneficii, va avea un efect pozitiv mai ales asupra exportului, exporturilor Marocului către Uniunea Europeană. Acum, referitor la zona teritorială. Acest acord de liber schimb aprofundat și cumplitor va fi un protocol adăugat la acordul de asociere. Bineînțeles, vom avea procedura de aviz conform cu Parlamentul și teritoriul acoperit va fi același ca și în acordul de asociere. Acum, problema Saharei Occidentale. Știți că în contextul discuțiilor privind uh, Agricultura, Comisia și-a luat angajamentul de a informa Parlamentul și asta intenționăm să facem, bineînțeles. Privitor acum la produsele provenind din colonii. Nu reacționez aici la diferite declarații politice, însă referitor la întrebarea specifică pentru care ați spus să știți, produsele din colonii nu se bucură de preferințe în Uniunea Europeană, există un acord foarte tehnic care asigură aceste preferințe. Aceste produse nu pot fi comercializate în Uniunea Europeană în mod uh, înșelător la adresa consumatorului. Acesta este principalul principiu al politicii de etichetare comunitare. Unele state membre deja au adoptat o serie de măsuri pentru a se asigura că nu se recurge la etichetarea înșelătoare și Comisia, bineînțeles, acum încearcă să dezvolte niște linii Uh, călăuzitoare pentru uh, a vedea ce abordări uh, sunt urmate în diferitele state membre. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuția la dezbaterea aceasta, care a fost foarte importantă, ce puțin așa mi se pare mine, mie. Eu cred că suntem acum mai conștienți în legătură cu diferitele probleme în diferitele țări și acesta este doar începutul competențelor noastre de monitorizare privind negocierea, acordurilor de comerciale, acordurilor de liber schimb. Și trebuie să știți că noi intenționăm să ne îndeplinim cu mare atenție uh, competențele în acest domeniu. Le mulțumesc invitațiilor pentru faptul că, deși erau foarte ocupați, au uh, venit în fața comisiei noastre. Acum, în ultimul rând, vreau să le reamintesc oaspeților noștri că, în conformitate cu protocolul nostru, musafirii care au begiuri de vizitatori trebuie să fie însoțiți la ieșirea din Parlament de către un membru al personalului Parlamentului. Deci vă rog frumos să recurgeți la serviciile acestor persoane care vor, eco, vor însoți la ieșire. Vă mulțumesc!